Please, good morning to you all. Um, well, uh, welcome to... Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la audierea de astăzi și anume depășirea celor 20% de reducere a gazelor cu efect de seră și relocarea carbonului. Uh, avem trei grupuri de experți și apoi o introducere pe care o voi face eu și colegul meu Matias Crot, care este raportor din umbră la raportul în ceea ce privește trecerea de, depășirea celor 20%. Îl am alături de mine și pe colegul meu Bas Eichhout, raportor la același raport pe care l-am menționat înainte. Avem și un reprezentant al comisiei Marie Donnelly de la DG Energie. Însă dumnea ei încă nu este în sală, sperăm că va veni. Pentru început, în introducere, vreau să vă reamintesc tuturor următoarele. Astăzi cu nouă luni înainte de următoarea conferință internațională privind uh, schimbările climatice, uh, Uniunea Europeană trebuie să discute angajamentele bilaterale. Ne dorim scăderea emisiilor cu 20%, despre asta vorbeam, dar foarte multe lucruri s-au schimbat între timp, să nu mai amintim de Japonia. Este un alt subiect, trebuie să menținem discuțiile pe calea pe care ne-am propus-o astăzi și să nu cădem în tentația de a vorbi despre Japonia și a prezenta informații despre ce se întâmplă acolo. Știm că și alții actori importanți și-au luat angajamente în ceea ce privește scăderea reducerilor. Conducătorii globali au uh, hotărât că vor să obțină aceste reduceri a emisiilor și uh, o industrie cu consum scăzut de carbon devine o prioritate tot mai, o prioritate tot mai importantă. Ne dorim uh, acțiuni unilaterale din partea Uniunii Europene la Consiliul din martie 2007 am căzut de acord că trebuie să trecem spre procentul de 20% dacă acest lucru se poate face. Raportul care stă la baza discuțiilor noastre de astăzi este raportul care dorește trecerea de la mai mult de 20% în ceea ce privește reducerea emisiilor. Este raportul lui Bas Eichhout la Envy și uh, Uh, împreună cu uh, Romana Cizeli, care nu se află acum aici și pare foarte rău pentru acest lucru. Noi ne dorim să vorbim despre potențialele instrumente care ne pot ajuta să creștem reducerile cu, eh, reducerea emisiilor cu peste 20% găsim aceste lucruri în foaia de parcurs cu un consum scăzut de carbon, pre, carbon prezentată de comisie. Există și un plan în ceea ce privește energia prezentat de comisarul Oettinger. Ajungem la concluzia că eficiența energetică va fi punctul cel mai important pentru a ne atinge scopurile și anume să trecem chiar mai departe de procentul de 20%. De aceea Comisia a fost invitată astăzi să uh, fie prezentă în sală și să discute despre cele mai recente propuneri făcute de Comisie în acest domeniu. Din moment ce Romana nu poate să fie aici, vreau să menționez câteva puncte pe care ea le-a subliniat în avizul LIBE uh, pentru Comisia ITRE a subliniat următoarele. E nevoie de un traseu pe termen lung și nu să ne concentrăm doar pe ținta pentru 2020. Apoi a mai subliniat următoarele. E nevoie de o reducere și mai mare a emisiilor și că aceasta trebuie făcută prin uh, intermediul unor, uh, unor unor stimulente. E nevoie de stabilirea unor priorități astfel încât să se dezvolte cercetarea și inovarea și de asemenea e nevoie de stimulente în ceea ce privește folosirea fondurilor de coeziune, cum ar fi, de exemplu, diferite noi structuri. Cam atât ar fi uh, ce am avut eu de spus. În ceea ce privește avizul ITRE, cu la acest raport atât am avut de spus și apoi, fără să mai adaug altceva, îi voi da acum cuvântul colegului meu, Matias Grot. Matias, te rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să vă spun bine dimineața. Astăzi avem un subiect foarte important pe ordinea de zi și anume cum uh, se va Uh, comporta Uniunea Europeană în următorii ani în acest domeniu. În 2008 am luat o decizie cu pachetul privind energia și clima. Acesta este încă valabil. 20% reducerea emisiilor de carbon. Acest lucru a fost hotărât. Dacă și celelalte țări industrializate sunt de acord să facă acest lucru, Uniunea Europeană și-ar dori să ajungă la o reducere de 30% a emisiilor. La conferința climatică de la Copenhaga s-au discutat aceste lucruri și în Cancun și s-a spus că a, nu s-au înregistrat dezvoltări foarte importante în ultimul timp. Am traversat o criză financiară și economică, astfel Atât industria cât și economia au avut uh, de suferit. Acum, încet, încet, situația se normalizează însă nu cred că e deja stabilă această revenire. În ultima săptămână am văzut ce s-a întâmplat în Japonia, au avut loc trei catastrofe acolo și nu aș vrea să văd aceeași situație și în Europa, o asemenea reacție în lanț. E clar că ceea ce s-a întâmplat în Japonia va fi un subiect de dezbatere pe viitor și în Uniunea Europeană. Am vorbit cu comisari în diferite comisii săptămânile trecute. Comisarii au uh, reacționat foarte bine și foarte repede și acum analizăm cum ar trebui să acționăm în următoarele luni. Astăzi e important la această audiere să discutăm împreună cu experții și invitații noștri, să vedem ce fel de efecte are relocarea emisiilor de carbon. Acest lucru înseamnă că industriile europene sunt pe concurent, sunt, intră în concurență cu celelalte țări industrializate. Dacă Europa Uh, e, face ca legislația în domeniul climatic să fie și mai severă, atunci trebuie să vedem ce efecte va avea aceasta asupra legislației în ceea ce privește clima și asupra celorlalți actori, asupra celorlalte țări din Uniunea Europeană. Are rost, nu are rost sau adevărul se află undeva la mijloc? în ce domeniu poate Europa să avanseze fără a pune în pericol uh, concurența. Trebuie să vorbim despre scopurile în ceea ce privește energia regenerabilă. Trebuie aceste scopuri, aceste țeluri crescute în ceea ce privește curentul electric din, de exemplu. Din punct de vedere tehnologic ar fi posibil, dar trebuie să vedem care vor fi urmările. Componenta ecologică e și ea una foarte importantă. Trebuie să vedem ce se întâmplă dacă doar Europa acționează în acest sens și care sunt efectele asupra mediului. Este vreun efect? Cât de mare este acest efect? Acestea sunt întrebări importante la care trebuie să ne gândim. Iar apoi, în iunie, colegul Eichhout va veni cu un program, astfel încât Parlamentul să vină cu un raport din propria inițiativă. S-a vorbit și la Comisia Envi despre un asemenea raport din propria inițiativă, însă nu cred că acest raport are o valoare adăugată foarte mare. și celelalte instituții trebuie să se implice, Parlamentul trebuie să aibă, să țină cont și de partea de ecologism și și de partea economică, de perspectiva economică. Trebuie să analizăm situația foarte bine. Domnul coleg Robert Goebbels, am discutat foarte mult și în 2008 în ceea ce privește pachetul de energie. L-am aprobat în prima lectură. Parlamentului au fost furate propriile drepturi atunci și am rămas cu un gust foarte amar. Ar trebui să ne străduim să analizăm cât de bine se poate situația. Pentru că noi suntem cei care călătoresc, mult merg în statele membre, trebuie să discute cu reprezentanții de acolo și trebuie să ne asigurăm că luăm o decizie bună. Nu putem să fim împărțiți, nu putem spune asta spune o parte a instituției, asta cealaltă. Nu, acest raport din proprie inițiativă trebuie să se bucure de o majoritate și trebuie să ne luăm timpul de care e nevoie pentru a analiza situația. De aceea e foarte importantă audierea de astăzi. Am invitat experți din toată Europa și aștept cu nerăbdare discuțiile de astăzi. Așa că vă doresc o, o dimineață foarte productivă. Mulțumim, spune doamna președinte, îți mulțumim, Matias Bas, ai cuvântul. Mulțumesc, Pilar, și mulțumesc, Matias, pentru intervenție. I'm rapporteur from... Mă numesc Boss Aicaut, sunt raportor din partea Comisiei Envi și cred că după ce am avut um, audierea la Comisia Envi împreună cu Romana Cizeli și la dezbaterea de astăzi, ne arată foarte clar că această chestiune uh, a trecerii peste 20% este o chestiune care depășește domeniul mediului. Este o chestiune care are de, din ce în ce mai mult de-a face cu problema industrială. Iată de ce, pentru mine, din punctul de vedere al Comisiei ENVI, în calitate de raportor, este importantă cooperarea cu ITRE și este important să redescoperim motivele de mediu și industriale pentru a vedea dacă suntem în stare într-adevăr să stabilim niște obiective climatice ambițioase în primul proiect de raport pe care l-am făcut și uh, hotărând care va fi structura împreună cu Romana Cizeli din partea Comisiei ITRE, există decizii foarte clare pentru a trece mai departe cu ambițiile noastre climatice și aceasta și pentru a răspunde cerințelor uh, făcute de comisie prin comunicarea din mai 2010 în care se arăta foarte clar că dacă se dorește o relație cost-eficiență foarte bună și dacă se analizează obiectivele pe termen lung, 20% în 2020, atunci e nevoie de mai mult. Și eu am dorit să traduc această poziție a mea, că ar trebui să trecem în mod unilateral la obiectivul de 30% și principalul argument, în afară de argumentele științifice care au fost prezentate, din punct de vedere al mediului, e clar că dacă dorim să obținem obiectivul de 2-3 grade Celsius și dacă dorim uh, ca Uniunea Europeană să-și respecte obiectivele ambițioase, atunci primul pas ar fi reducerea la 30%. Și de asemenea, în foaia de parcurs uh, publicată la începutul lui martie de comisie, se arată foarte clar că dacă dorim până în 2050 să avem într-adevăr o eficiență a costurilor, trebuie să trecem peste 20% și aceasta include nu doar argumente legate de mediu. Să vedem, cum spuneam, care sunt er- argumentele economice și industriale din punctul de vedere al energiei, de exemplu. Unul dintre principalele argumente este dacă stabilim un obiectiv de 20-30%, aceasta va duce la 40 de miliarde de euro mai puțin în importurile de petrol. Și acesta s-a calculat ținând cont de prețul la petrol de 88 de dolari pe baril. Știm că s-a depășit astăzi limita de 100 de dolari, deci uh, ne așteptăm chiar și la mai mult. Așa că cu cât prețul este mai mare, cu atât beneficiile economice vor fi de asemenea mai mari pentru a reduce importurile noastre de petrol și pentru deci a stabili obiective mai ambițioase din punctul de vedere al climei. Astăzi vom discuta și câteva elemente cruciale pentru a atinge aceste obiective. Avem sistemul uh, comerțului cu emisii și sectorul care este în afara acestuia. În cadrul sectorului care este implicat în sistemul ETS, acesta va avea un rol crucial și aici există un element foarte important care este cercetarea și dezvoltarea și inovarea. Știm că avem nevoie de această piață a emisiilor cu carbon pentru ca piața să răspundă. Însă, pe de altă parte, dacă nu facem investiții în tehnologiile necesare pentru ca a, tehnologiile să folosească mai puține emisii de dioxid de carbon, atunci nu avem o politică echilibrată. Iată de ce cercetarea și dezvoltarea este atât de importantă. Pe de altă parte, eficiența energetică. Și aici, dacă vedem foaia de parcurs a comisiei, acolo se arată foarte clar că dacă vom ajunge la eficiență energetică de 20% în 2020, atunci vom ajunge deja la o reducere de 25% a emisiilor în 2020. Deci trecem oricum peste 20% dacă ne îndeplinim obiectivele la regenerabile și eficiență energetică. Însă principala întrebare este cum vom reuși să facem acest lucru. Noi, Parlamentul, cu mare majoritate am cerut să avem niște obiective obiective obligatorii. Aceasta prin raportul domnului Benson, în care se arăta că avem nevoie de obiective obligatorii pentru eficiență energetică. Însă dacă vedem planul eficienței energetice al Comisiei, acolo nu există măsuri obligatorii încă. Și cred că acesta este un element crucial pe care ar trebui să-l dezbatem aici. Iată de ce mă bucur că eficiența energetică este pe agenda noastră. Pentru că trebuie să ne asigurăm că vom reuși să atingem acele beneficii și potențialul economiilor de energie care sunt prezente și cum putem face aceasta întărind poziția Comisiei, pentru că eficiența energetică este într-adevăr esențială. Și în încheiere aș vrea să spun că sunt de acord cu Matias, care spunea că până la urmă nu dorim să avem uh, o bătălie aici 50% uh, pentru 50% împotrivă. Nu, dar dacă spunem că eficiența energetică este atât de importantă, atunci dacă dorim să atingem aceste obiective, atunci trebuie să ajustăm câteva dintre obiectivele noastre în sectorul care este în afara sistemului de comerț cu emisii, de exemplu, și să vedem care sunt obiectivele pentru alte țări. Dacă acolo nu ajustăm obiectivele, atunci dacă Uh, avem aceste obiective, nu vom face decât să sporim comerțul între anumite țări și să lăsăm restul țărilor deoparte. Deci, într-adevăr, eficiența energetică este importantă și felul în care o vom realiza, dar trebuie să adaptăm și politicile noastre pentru ca acest lucru să se întâmple. Și acesta este un aspect crucial pe care ar trebui să-l dezbatem. Comisia este reticentă în acest sens, dar noi, Parlamentul, putem întreba Comisia și putem cere Comisiei să vină cu măsuri în acest sens. Eficiența energetică care să aibă legătură cu perspectivele financiare financiare, pentru că dacă vedem potențialul acestei eficiențe energetice, s-ar putea să existe mai multe țări din sud-estul Europei care să fie implicate și atunci avem legătură cu dezbaterea în legătură cu perspectivele financiare de aici, de la Bruxelles. Și noi trebuie să ne asigurăm că se face această legătură. Și, de asemenea, la comerțul cu emisii trebuie să fie introdus acest element. Să ne asigurăm, pe de altă parte, că noile tehnologii care vor duce la acea nouă economie pe care ne dorim în Europa să poată fi o realitate. Acestea sunt elementele importante pentru dezbatere și abia aștept să ascult părerea experților, pentru că experții ne dau întotdeauna idei foarte bune și după aceea putem uh, regândi aceste rapoarte împreună cu Matias și cu Romana. Pentru că important este să transmitem un mesaj foarte clar pe viitor, și anume obiectivele de climă și această nouă uh, revoluție industrială și obiectivele ei. Mulțumesc! Thank you, thank you very much for this. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această explicație foarte clară în legătură cu raportul tău și această dezbatere. Într-adevăr, aveam nevoie de astfel de um, abordare globală între experții noștri. Bineînțeles, vom aborda toate elementele pe care le-ați menționat amândoi. Și acum avem aici uh, prezentă reprezentanta Comisiei, doamna Donin, vă rog. Thank you very much indeed and thank you very much indeed for the invitation to join with you. For... Mulțumesc uh, și mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați așteptat. Îngăduțim uh, să mă pregătesc pentru a vă putea oferi informații în legătură cu planul de eficiență energetică adoptat de Comisia săptămâna trecută. În același timp, cu planul pentru economie de, cu emisii reduse de carbon, carbon 2050, ele fiind strâns legate. Eh, atingerea țintei acestea până în 2020 este un punct cheie pentru economie cu consum redus de carbon până în 2050 și pentru a depăși ținta de 20% până în 2050, lucru pe care l-am spus în document. Dacă ne atingem aceste scopuri ambițioase, va însemna că vom avea o reducere de 25% de uh, emisii de carbon. Acum vorbim foarte mult de energie peste tot. Uh, sunt foarte multe aspecte legate de energie și sunt de acord cu ce au spus uh, vorbitorii anteriori. Cea mai ieftină și sigură formă de energie este cea pe care nu o utilizăm niciodată. Și e fundamental pentru filozofia eficienței energetice E vorba de o formă de uh, energie care să ne poată permite să atingem obiectivele noastre pentru a combate schimbările climatice și economice. De asemenea, uh, trebuie să avem o industrie eficientă, competitivă și uh, consumatorii să aibă de beneficiat, desigur. Deci trebuie să vedem importanța acestui import, mesaj din punct de vedere economic și energetic. Planul adoptat săptămâna trecută Eh, stabilește o orientare pentru eficiența energetică până în 2020, dar sperăm că nu se vor limita lucrurile la 2020, sperăm că multe inițiative identificate în plan se vor pune pe cale spre 2050. Sigur, pas cu pas va trebui să acționăm inteligent, dar oricum să mergem în direcția corectă sigur, bazându-ne pe planul de acțiune din 2006 pentru eficiență energetică și pe număr de măsuri care au fost uh, adoptate în sub formă legislativă de atunci, sigur, directiva cu serviciile și stabilitatea adoptată anul trecut. Dar, uh, iată, am făcut progrese cu acest plan și cred că aș vrea acum să vă atrag atenția asupra câteva elemente uh, cuprinse în el. Încep prin a spune însă că nu există uh, prevederi cu caracter obligatoriu în plan, dar uh, acestea fiind spuse, ne-am făcut, am avut o abordare pe, în două direcții în dialogul nostru cu statele membre. Sigur că știți, ca parte a procesului Europa 2020, semestrul european, dă ocazia statelor membre să ne uh, înainteze programele naționale de reformă până în luna aprilie, adică luna viitoare, și ca parte din aceste programe, statele membre au fost invitate să își indice țintele naționale uh, ca reacție la 5 ținte, cinci obiective ale Europa 2020. Uh, și aici, sigur, vine lupta împotriva schimbărilor climatice, energie regenerabile, reducerea uh, emisiilor de carbon și, mai, și în zona eficienței energetice, ținta asta de 20%. A avut loc o dezbatere în legătură cu ce înseamnă aceste ținte. În plan am clarificat, noi vorbim de energie primară, și vorbim de o reducere de 368 de miliarde de uh, tone de uh, petrol, echivalentul acestora până în 2020. Iată, în a, a, clarificând uh, țintele, acum încercăm să stabilim ținte individuale pentru fiecare stat membru. Comisia a spus că în 2013 vom revizui progresele făcute și, dacă e necesar, ca reacție vom stabili ținte obligatorii pentru statele membre, dacă va fi necesar, sigur. Dar acum nu există asemenea ținte obligatorii pentru că am avut de făcut o alegere să avem măsuri obligatorii sau ținte obligatorii. Și am ales să avem măsuri obligatorii și trebuie să spunem foarte clar că vorbim despre măsuri cu caracter obligatoriu. Măsuri care vor apărea în propunerea de lege uh, pe care sperăm să vă înaintăm în următoarele luni. Sunt măsuri care vor introduce ține, ținte pentru sectorul public. Am identificat o dublare a, a uh, renovării pentru clădirile publice pentru o țintă de 3% pe an. Am identificat asemenea elemente cheie pentru achizițiile publice și regulile acestora și în modul în care se aplică în acest context, pentru că sectorul public reprezintă o mare parte a economiilor fiecare stat membru, mai ales utilizând uh, eficiența energetică precum un criteriu cheie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii, În al doilea rând, o a doua zonă de măsuri obligatorii o reprezintă obligația de a economisi și de ce facem acest lucru? Din două motive. Primul rând, pentru că am văzut pe baza experienței noastre din trecut, în aproximativ 5 state membre, că e un mecanism care funcționează, aflăm într-o piață reglementată și vedem că avem rezultate. În, al doilea rând, poate încă și mai important, eficiența energetică eh, e un, o, un eh, domeniu în care toți trebuie să se implice, mai ales consumatorii, toți cei care uh, muncesc în birouri sau oricare, de la, oricine de la el de acasă. Deci uh, asta, desigur, reprezintă o provocare și de aceea cei care furnizează utilitățile în energie sunt, joacă un rol cheie, pentru că au uh, rețele, au contacte cu uh, toți actorii. Din această perspectivă considerăm că, în primul rând, trebuie, e o demonstrație de succes și e un mecanism care poate conecta Uh, ne poate conecta cu foarte mult diverse grupuri de uh, persoane. Și de asemenea ne ajută să introducem uh, scopuri și cerințe ecologice în acest domeniu. În al treilea rând, ETS este vorba de emisii care sunt un element cheie. Am avut directiva pentru emisii, am avut cerința pentru aplicarea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție Știm că, în primul rând, e un lucru relativ nou, însă am văzut că funcționează. Din perspectiva noastră, aplicarea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție ca o precondiție pentru aprobarea uh, oricărei, oricăror facilități de generare a energiei ar trebui să fie fundamentală, că acum se dezvoltă noi tehnologii și, în plus, Există un ciclu de 5 ani de renuire și atunci desigur că ar trebui aplicate la orice renuire cele mai bune tehnologii aflate la dispoziție. E destul de dificil aici și credem că există un punct care nu funcționează foarte bine și anume, în multe cazuri, această cerință a celor mai bune tehnologii uh, poate să nu se aplice industriilor uh, care sunt încadrate în uh, comercializarea emisiilor de carbon. Dar ETS-ul nu este neapărat cea mai eficientă unealtă pentru eficiența energetică. Uh, oricum, obiectivele nu sunt uh, aceeași, deși se consolidează unul pe altul. Deci, ideea de a scuti uh, dintr-o dată toate industriile care participă la ETS de la cerințele de energi- eficiență energetică mm, nu este întotdeauna bună și am dorit să rezolvăm această problemă. Există și problema încălzirii pentru clădiri, de exemplu clădirea asta în care ne aflăm acum, sau clădirile pe care, care se văd pe geam, casele noastre și amele reprezintă 40% din energia pe care o consumăm în Europa. 40%. E cea mai mare cheltuială pentru energie pe care o avem în Uniunea Europeană și e o zonă cheie și trebuie să ne ocupăm de ea. Se poate face asta în mai multe feluri. Sigur că, în primul rând, și cel mai important, cel mai important mecanism pe care îl putem folosi este să ne asigurăm că uh, o, o clădire e foarte bine izolată. Sigur, e mai ușor să introducem asta pentru noile clădiri. Sigur, e o sacină în plus, dar poate că nu e foarte mult. Acum, sigur, provocarea vine când ne gândim la clădirile deja existente, mai vechi. Vedem, iată, pe geam, vedem niște case aici în care au fost construite poate acum 80-100 de ani. Și întrebarea este cum putem să facem ca aceste case care se văd pe fereastră sunt izolate. Bine, asta este scump de făcut. E foarte scump, însă e esențial să o facem. Și aici trebuie să ne gândim la modul în care putem mobiliza fonduri. Și în acest context, scala uh, uh, finanțării despre care vorbim depășește orice, uh, dacă ne gândim la perspectivele financiare. Deci nu putem găsi aici bani, însă putem lua de acolo o formă de sprijin, putem face niște acțiuni uh, uh, publicitare de seara ca să utilizăm fondurile de coeziune, fondurile structurale, prioritizând aceste cheltuieli într-un mod decentralizat e o, un element cheie, trebuie îmbunătățit și sperăm că vom continua să o facem și în viitor. O altă zonă cheie, dacă mă întorc la sectorul public, în termen de costuri, cât costă renovarea unei clădiri și de unde să găsim banii, mai ales într-o perioadă în care uh, se fac reduceri bugetare. Ei bine, în acest context, noi dorim să avem vizibilitate, uh, legitimitate și să oferim sprijin Uh, contractelor cu eficiență energetică. Aici contractorul uh, finanțează investiția și e răscumpărat prin economisirile, economiile realizate într-o perioadă de 10-20 de ani. Știm că într-un număr de state membre există obstacole practice. În primul rând, la nivel uh, legislativ, procedurile pentru achiziții publice nu îngăduie contracte pe 10-15 ani. În al doilea rând, Eh, regulile de contabilitate, normele de contabilitate naționale spun că nu se pot face, nu se poate face acest tip de investiții. Și atunci se pierd bani, de fapt, și, nu, uh, și investițiile acestea nu sunt uh, nu fac decât să reprezintă o sursă de pierdere de bani pentru uh, contractanți. Deci, dar în primul rând trebuie să oferim structură și formă pentru posibilitatea asta, pentru că este un mod ca piețele de capital să financeze multe investițiile care sunt necesare de realizat. Și în final, uh, Eh, vreau să mulțumesc Parlamentului și Consiliului pentru că au utilizat eh, ultimii bani din pachetul de redresare pentru un fond special de investiții pentru eficiență energetică și până la sfârșitul lunii vom face delegarea, acordul de delegație pentru Banca de Investiții Europeană și sper că peste o lună vom înființa acest fond în Luxemburg, susținut de Banca Europeană de Investiții care se află în discuții cu două alte bănci pentru a se alătura fondului și sperăm că vom reuși să atingem la uh, nivelul discutat cu dumneavoastră când am negociat pachetul. Sper, sperăm să avem 500-600 de milioane dedicate eficienței energetice. Uh, susținem acest tip de activitate, dar susținem și activitățile autorităților locale, pentru că și acestea fac eforturi pentru o mai mare eficiență energetică. Sigur că ar mai fi multe lucruri în plan, dar am vrut să vă fac o prezentare generală, rapidă cu elementele care combină obiectivul de combatere a schimbărilor climatice, pe, altă, pe de o parte, dar sunt și obiective economice. Și cred că e bine să le punem în comun, pentru că astfel vom avea rezultate în domeniul eficienței energetice. Mulțumesc, eh, doamna del Castillo, mulțumesc a fost foarte elogventă prezentarea noastră. Pentru că sunt foarte multe abordări, foarte diferite, foarte multe moduri de a mm, încerca să rezolvăm aceste probleme cu schimbările climatice, să ținem cont de acțiuni rezonabile uh, care să nu uh, afecteze domeniul energetic. Înainte de a începe dezbaterea, vreau să vă reamintesc că astăzi există o dezbatere asupra unui dosar legat cu ceea ce dezbatem noi aici, și anume prioritățile energetice în infrastructură în Europa. Și nu vorbesc doar de infrastructura în domeniul transporturilor și transportului energiei, ci avem și rețelele de distribuție, uh, acele rețele inteligente. Aceasta este o componentă de care trebuie ținut uh, cont, pentru că e o, un element cheie în ce privește eficiența energetică, pentru că avem problema, sigur, clădirilor, izolării acestora, dar avem și modul în care putem uh, transport, transforma energiile regener, transporta energiile regenerabile și să le introducem în rețea. Avem uh, automobilele electrice. Și <clears throat> pentru toate aceste aspecte avem nevoie de rețelele inteligente. Iată, astăzi avem această legătură între eficiența energetică și comercializarea cotelor de emisii de carbon iată, Comisia știe, sigur, sunt multe, nivelul investițiilor este ridicat, însă trebuie să o facem pe viitor și trebuie să ne gândim întotdeauna la aceste aspecte când ne gândim la eficiența energetică. Este un obiectiv uh, foarte important. Iată, îmi limitez uh, comentariul la aceste reflexii și acum uh, declar deschisă discuția. Am deja o persoană care dorește să ia cuvântul, Lena Eck, colega noastră, apoi Ben Benson, Boss, de asemenea. Ok, Edith, please, uh, Lena, the floor is <clears throat> yours. thank you. Da, rog, doamna Lena Eck. And um, thank you, uh, Mrs. Donnelly, for... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă Donnelly, le mulțumesc și colegilor, nu mă concentram acum asupra comisiei, în primul rând, mă bucură să aud faptul că comisia în sfârșit uh, vorbește despre acest pachet de negociere, așa cum am făcut-o și noi în Parlamentul European. Am luptat foarte mult pentru a menține fondurile pentru eficiența energetică. Comisia la început se împotrivea acestui lucru în totalitate. Acum vedem că fondurile pot fi foarte eficiente în acest context. Cred că în viitoarele luni au venit mai mulți bani pe care îi putem folosi pentru orice ne-am hotărât să folosim în acest fond. Mă voi întoarce la acest subiect. Când acest fond va exista, va trebui să discutăm subiectul din nou. În ceea ce privește eficiența energetică, am întâlnit cu Euroelectric. Aceștia sunt foarte îngrijorați de faptul în care este abordat acest subiect și că acesta va duce la o fragmentare a pieței. Nu se opun obiectivului de 30%, dar ca întotdeauna doresc să vadă o imagine clară a ceea ce vor trebui să facă. Dumneavoastră, când ați ales această metodă de lucru, cum v-ați asigurat că piața nu va fi segmentată? că nu vor exista, exista diferite standarde în diferitele state membre, în loc de o adevărată piață energetică asupra căreia am căzut de acord. Cred că aceasta este problema că nu am decis niște obiective, nici măcar la nivel european și acum le fragmentăm la nivel național, la diferite sectoare naționale. Nu sunt sigură că așa venim cu ceva în plus în ceea ce privește competitivitatea. Și apoi ce facem cu, cu, existe, cu cogenerarea, căldură și energie. Apoi, în ceea ce privește contorizarea individuală, există o decizie prin care se spune că trebuie instalată, însă ne lipsește componenta de preț în informație și vorbesc despre rețelele inteligente, de a, despre acest uh, concept. Consumatorul va avea posibilitatea să aleagă între electricitate ecologică, să vadă câtă energie consumă, însă Există anumite companii, cum ar fi Enel, care au și informații în ceea ce privește prețul, sub formă de semafor, roșu foarte scump, iar verde mai ieftin. Curba creșterii pune aici o problemă, pentru că crește foarte mult, dar dacă se instalează acest sistem de semnalizare a prețurilor, observăm o uh, o normalizare a situației. Acestea au fost întrebările mele. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei Donnelly că a venit astăzi la această reuniune. Vă mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu eficiența energetică, care e cheia de a ne atinge obiectivele pentru 2020. Întrebarea mea are de a face de cele de la 5 la 6 milioane de euro, o sumă foarte mare. Știm că e nevoie să folosim foarte mulți bani pentru a ne atinge scopurile. Cum plănuiește Comisia să cheltuie această sumă de bani? Ne-ați putea da mai multe explicații în acest sens sau aveți nevoie despre niște idei în ceea ce privește utilizarea lor? Doamna președinte, ba să ai cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc Mari pentru introducerea în ceea ce privește eficiența energetică și sublinierea importanței acestea. Am o, pro... am o întrebare în legătură cu procesul. Este foarte clar că nu întreaga Europa se află pe drumul cel bun pentru a ajunge la eficiența energetică. S-ar putea să ajungem la 9% în 2020 în loc de 20% planul în ceea ce privește eficiența energetică. Nu se mai numește planul de acțiune acum, o schimbare interesantă. Pentru mine nu e foarte clar următorul lucru ce veți face în următoarea perioadă, în următorii ani, și nu vorbesc despre achiziții publice sau clădiri publice, da, ce se vrea în acest sens e foarte bine, dar majoritatea clădirilor de, despre care vorbim nu sunt publice. E bine ce ați plănuit pentru cele publice, dar nu toate sunt publice. Deci ce v-ați propus pe perioada următoare, astfel încât să vă asigurați că acest obiectiv de 20% va fi mai aproape de noi decât cel de 9%, pentru că dacă așteptăm până în 2013 când se face o analiză să vedem dacă ne aflăm pe drumul cel bun și dacă continuăm ca până acum în în, a, în 2013 veți hotărâ că trebuie să avem o politică mai agresivă, dar aceasta nu poate fi adoptată până în anul 2014, când vor exista noi alegeri, un nou parlament, o nouă comisie. Deci vorbim des, deja despre anul 2015-2016 și tot trebuie să ajungem la obiectivul de 20% în 2020. Pentru un aspect atât de important în politica climatică, nu înțeleg de ce așteptăm până în 2013. Deci explicați-ne ce facem acum și cum ne putem asigura că nu se ajunge la amânarea unor politici suplimentare până mai târziu, pentru că astfel am ști că acest obiectiv de 20% ar fi unul teoretic și nu ceea ce ne dorim într-adevăr să atingem. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum are cuvântul doamna Edith. Mulțumesc Comisiei pentru această discuție foarte interesantă. Mă observ că nu suntem foarte mulți în sală. Am câteva întrebări. În primul rând, pentru început. Doamnă Donnelly, ați spus că energia care nu o folosim e cea mai ieftină. Instalațiile de care e nevoie pentru a se ajunge la un moment în care nu se mai folosește energie, e vorba de fapt despre o investiție cu 10 ani înainte. Nu putem spune că e cea mai ieftină metodă bani investiți în instalație nu se recuperează în 10 ani. Deci începutul este unul foarte greu. Avem în primul rând această dificultate. E până la urmă cea mai ieftină formă de energie, dar nu de la început. Aș dori niște informații în ceea ce privește educația profesională, în ceea ce privește o industrie cu consum scăzut de carbon. Fiecare IMM trebuie să aibă un contabil. Ei își doresc să economisească bani. Cum ar putea să-și gestioneze mai bine partea financiară? E au ei un expert energetic care să le spună care e cea mai bună cale de economisire a energiei? Nu, nu au un asemenea expert. Și din moment ce nu îl au, nu știu ce trebuie să facă. Așa că e nevoie de educație profesională, de o rețea profesională în acest sens în întreaga Europa. Și apoi încă o întrebare. Există o inconsistență uriașă în Uniunea Europeană. Am spus și ieri, în anumite țări, dacă nu vorbești de eficiență energetică, pierzi alegerile. În alte țări, dacă o menționezi, pierzi alegerile. E nevoie de consistență în aceste state membre, în care diferențele acestea sunt foarte mari și, din păcate, și statul meu este unul din această gamă. Probabil că viitorul s-a schimbat acum, având în vedere ce s-a întâmplat în țările nord-africane, în Japonia. Am spus că nu vom discuta acest subiect astăzi. Ultima mea întrebare care credeți că ar trebui să fie organizația care a început din martie și anume ieri, ISER, ce pot să facă ei în capacitatea lor? Mulțumesc! Eh, thank you very much. Mulțumesc! Doamna Kolarska, am avut într-adevăr foarte multe dezbateri în legătură cu eficiența energetică și politice climatice, dar ceea ce este interesat aici este că încercăm să îmbinăm practic problemele de climă și cele energetice cu politica industrială. Deci, întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru ceilalți uh, invitați de astăzi, pentru că sper să aud mai multe în legătură cu etica politicii industriale. Cu toții avem de-a face cu lobby-urile industriale, cu companii industriale care ne spun că aceste politici sunt uh, o adevărată catastrofă pentru ei. Aș vrea să știu dacă avem, într-adevăr, date statistice, studii făcute care să ne arate în ce măsură uh, aceste companii ar avea sau nu de suferit. E vorba aici doar de niște costuri din cauza nevoii de reorganizare sau este vorba de un adevărat factor economic important care să îi facă să se ducă din Europa? Lena vorbea ieri despre Europa, despre faptul că Europa nu este un loc unde se dorește să facă investiții de capital. În general, acesta se îndreaptă spre alte țări și spre alte continente. Este oare acesta un element important al politicii de climă pe care o avem? Sau există și alte motive, de exemplu faptul că salariile sunt mai mari aici decât în China și așa mai departe? Dar vreau să știu în ce măsură aceasta ar putea contribui sau nu la acest efect. Cred că ar fi ușor să facem un studiu printre liderii uh, sectorului industrial pentru a vedea care este părerea lor asupra consecințelor posibile ale acestei politici și în ce circumstanțe ar pleca din Europa înspre alte zone. Pentru că pentru aceste țări care au un capital foarte ridicat, poate că situația nu este foarte dificilă, dar pentru cele, acele state care au nevoie de capital, care tocmai și-au deschis piețele de capital, aceasta este o adevărată problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, Carl Florenz. Ja, ich äh, finde das sehr gut, dass Sie heute dies Da, cred că e foarte bine că avem această audiere astăzi și că am fost invitați și noi cei din Comisia Envi Vreau să îi pun o întrebare colegului Bas Eichhut. Vreau să spun și că îl și sprijin, chiar dacă venim din familii politice diferite, însă e nevoie de un mix între creștere și eficiență energetică. Vedem uh, ce se întâmplă în ultimul timp, vedem că există o șansă pentru toate statele membre. Nu văd lucrurile în alb sau negru. Ne dorim ca energia să fie mai scumpă pentru ca să scadă emisiile de dioxid de carbon, dar astfel piețele vor deveni mai slabe. Însă e nevoie să știm că trecem într-o nouă politică economică și trebuie să nu ac- să acționăm pe bază de stimulente, nu pedepse. Eu vin dintr-un land din Germania unde există o producție foarte intensă de energie eoliană. Nu mai produc numai pentru Germania, și în, știi ce se întâmplă, țara din care vii tu, știi care sunt piedicile. Însă, aici au fost uh, aduse pe piață noi locuri de muncă, pentru că a avut loc această decuplare și dacă văd cum, evaluează, cum evoluează lucrurile, situația nu e așa deprimantă cum pare. Însă intervine și următoarea întrebare. Cum poate fi stimulat acest sector? În Germania s-au făcut și lucruri bune, dar s-au făcut și greșeli. Acest lucru e clar. Timp de mulți ani, în uh, bugetele din landurile din Germania, existau sume de bani care nu se foloseau pentru energii regenerabile. Nu ne-am folosit de aceste fonduri în acest fel. Nu am înțeles că trebuie să avem grijă cum acționăm în ceea ce privește materia primă, materia primă a copiilor noștri. Dar lucrurile așa stau. Dacă ne uităm la casele din Bruxelles, nu trebuie să ne cadă fața. Eu iubesc foarte mult acest uh, oraș, însă putem vedea clar ce se întâmplă cu energia aici, cum stau lucrurile. Nu vreau să zic că e vina proprietarilor, dar vreau să rog Comisia să continue să se ocupe de această problemă și și în ceea ce privește conștientizarea publicului asupra problemelor. Colegii mei, socialdemocrați, au vorbit despre IMM-uri și energia, ei au un alt mod de acțiune. Am avut un audit eco acum câțiva ani. Dacă asemenea audite se fac așa cum trebuie, atunci se știe clar de, câte, de câți kilovați de energie e nevoie în producția unei tone de oțel, de exemplu. Și această perspectivă industrială trebuie să fie o întrebare centrală. pentru că e nevoie de mulți bani în asemenea industrii și nu putem pur și simplu să închidem toate fabricile din moment ce nu mai primim aceste fonduri. Apoi, subvențiile și sprijinul pentru energiile regenerabile. În ultimele 8 săptămâni s-a observat că Uh, peste tot uh, se vorbește despre aceste legi, măsuri în ceea ce privește economisirea energiei. Nu spun că trebuie să continuăm așa, dar nici că trebuie să se schimbe toată situația. Însă nu trebuie să se ajungă ca niște funcționari din Bruxelles să le spună celor din Germania ce trebuie să facă în domeniul economisirii energiei. Dacă noi facem acest lucru, dar alții nu fac la fel, deși au mai multă energie solară, trebuie să avem grijă să nu îi pedepsim pe acei care fac ceea ce trebuie. Guvernarea din uh, Germania care este acum, trebuie să ne asigurăm că nu va fi pedepsită pentru ceea ce se face acum. De Mulțumesc. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, Europa are această strategie 2020, care a fost calificată drept ambițioasă, și această ambiție ar fi trebuit să antreneze și restul lumii. Însă la Copenhaga am văzut că s-a ajuns la un eșec total și acel acord de la Copenhaga a fost, de fapt, negociat de americani, chinezi, indieni, sudafricani și brazilieni, iar Merkel, Sarkozy și Barroso au rămas oarecum la intrare. Acesta este efectul antrenant, după cum spuneam, al Uniunii Europene. Însă am continuat la Cancun, știm care au fost rezultatele și acolo, n-am obținut prea mult, s-a afirmat acolo că obiectivul este de 2%, ca și cum a, clima ar fi un fel de termostat pe care l-am putea fixa la temperatura pe care o dorim noi iar după aceea au continuat acțiuni unilaterale din partea Uniunii Europene, în timp ce emisiile globale ale celor 27 de state sunt în jur de 11% din emisiile globale de dioxid de carbon. 18 țări în lume emit 80% uh, din emisiile globale și între aceste 18 țări, o singură țară europeană, Republica Federală Germană, care este țara cea mai mare și industrializată de aici. Și mă întreb dacă considerați într-adevăr că printr-o acțiune unilaterală Uniunea Europeană va reuși să uh, îi atragă și pe ceilalți. Pentru că pledăm în continuare pentru un acord internațional obligatoriu, știind că nu-l vom obține niciodată. Niciodată. Și de ce? dintr-un motiv foarte simplu, pentru că China nu va permite să fie supusă unor astfel de obligații. Și dacă China nu va fi de acord, nici Statele Unite și pe lângă Statele Unite alte mari țări, Brazilia, India uh, și așa mai departe, nu vor urma această cale. Aceasta este o adevărată realitate din punctul meu de vedere, dar aceasta nu înseamnă că aceste țări nu ar face eforturi. Nu. China a propus un plan cincinal care, a, din câte s-a spus uh, în presă ieri, a fost salutat. Și China face eforturi pentru a îmbunătăți eficiența energetică și multe alte obiective pe care le-a prezentat, uh, la fel de uh, demne de lăudat ca și ale noastre. Și alte țări sunt în același, pe același drum. China a devenit de anul trecut primul mare exportator mondial de energie eoliană și fotovoltaică. Aceasta ne arată că, de fapt, tehnologia chineză este probabil superioară sau oricum mai puțin costisitoare decât cea europeană, tehnologia cu care dorim să facem această revoluție ecologică. Dar în Europa, în loc să avem niște obiective pe 5 ani, cum au chinezii, americanii și alții, noi stabilim uh, obiective pentru 2050 și în planurile europene discutăm dacă în 2050 uh, vom avea 90% uh, de energie regenerabilă. Iată, o adevărată nebunie, cu atât mai mult cu cât în 2050 niciunul dintre noi care suntem astăzi aici nu vom mai fi acolo pentru a controla dacă aceste ambiții s-au îndeplinit sau nu. Știm foarte bine că evenimentele din Japonia, despre care nu vom vorbi astăzi, vor duce la o scădere a producției energiei nucleare în Europa. Probabil că nu în China și în alte țări, dar în Europa da. Ce înseamnă aceasta? Aceasta va duce la o creștere a emisiilor de dioxid de carbon în Uniunea Europeană, o creștere pe care va trebui să o compensăm, deși nu știu cum. Bineînțeles, va trebui să facem investiții în energiile regenerabile. Însă, dacă avem o deficiență energetică, mă întreb, credeți că energia solară este una eficientă în ziua de astăzi? Nu, în niciun caz în Germania sau sau în țări precum uh, țara mea, unde avem în jur de 800 de ore uh, de soare, în timp ce în Spania se ajunge la 2000 de ore și, și în Africa 3000 uh, de, peste 3000 de ore. Deci să fim realiști. Sunt de acord că investițiile în eficiența energetică și în special, așa cum spunea doamna că este doamna uh, Donnelly, e nevoie de o renovare a clădirilor. Însă, în loc să investim banii noștri în tot felul de lucruri, ar trebui să ne gândim la lucruri serioase. Și vă spuneam, în jur, în loc să ne fixăm tot felul de obiective teoretice, ar fi mai bine să ne centrăm pe ce putem face în ziua de astăzi și în următorii 5 ani. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, vreau să vă reamintesc că avem uh, trei uh, discuții. Aceasta este prima parte introductivă, deci mai avem timp de discuții. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Donnelly, reprezentantul comisiei, și după aceea vom trage concluziile pentru a trece la primul grup de experți. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați adresat. Sper să răspund la toată lumea și am să încerc să le grupez cât de cât. Foarte multe întrebări se refereau la fondul de redresare economică și ce se întâmplă cu acei bani. La ora actuală finalizăm foarte multe documente pe care le avem cu BEI-ul și cu autoritățile de la Luxemburg pentru a înființa fondul de investiții. Vom face transferul acestor fonduri către BEI pentru a-l gestiona și în următoarele săptămâni sperăm să fie gata. Ghidul de investiții a fost deja pregătit și se vorbește acolo de eficiență energetică, de reamenajarea clădirilor și este vorba de un fond care va susține autoritățile locale. Un fond care, deci, dorește ca zonele urbane și autoritățile locale să poată fi susținute acolo unde este, există un plan de durabilitate și unde există investiții. Dacă doriți, pot să vă dau mai multe detalii după aceea, pentru că este un dosar foarte complicat. Foarte uh, puțin aș vrea să mă refer și la problema industriei. Industria în Europa, dacă analizăm ultimele studii pe care le avem, a avut performanța cea mai eficientă din ultimii ani în ceea ce privește eficiența energetică. Din cele trei sectoare pe care le analizăm în mod normal, industria este cea care a reușit să facă cele mai mari economii și aceasta de altfel nu ne surprindă, pentru că e normal ca industria să facă economii. Dar aș împărți industria în trei părți uh, importante. În primul rând, industria care se află în sectorul de generare al electricității în cadrul ETS, industria reprezentată de mari companii, dar mm, care nu utilizează atât de mult uh, energie și care nu sunt totuși IMM-uri. Bineînțeles, cei care se află în sectorul generării de energie în cadrul ETS, aș vrea să uh, fac un comentariu aici că schema de comerț cu emisii nu este instrumentul cel mai bun pentru eficiență energetică. Trebuie să ne gândim la felul în care putem să ajustăm. Pentru marile companii, energia este un cost uh, important, dar nu cel mai mare și planul vorbește de eficiență energetică. Vorbeați mai înainte despre experți în domeniul energiei și vorbeam despre acest lucru. Mai devreme vorbeam despre cum să conștientizăm oamenii și pentru IMM-uri n-am propus audituri, pentru că aceasta ar putea fi o povară, deși s-ar putea să nu fie chiar o povară, dar este important să-i informăm și aceasta în două etape. În primul rând, atunci când lucrăm cu asociațiile industriale pentru a standardiza producția industrială, de exemplu, cu fabricanții de pâine, să vedem ce se întâmplă cu producerea de cuptoare, eficiența energetică pentru acestea și așa mai departe. Este o modalitate foarte simplă de a, care este ușor de utilizat de către IMM-uri, nu este costisitoare și este importantă pentru afacerile lor. Și există un al doilea element și mă gândeam aici la conto- contoarele inteligente. Acestea sunt bune nu doar pentru consumatori, ci și pentru IMM-uri. Acesta este instrumentul cel mai eficient care poate fi pus la dispoziția IMM-urilor, pentru că aceasta face ca informația să fie disponibilă într-un fel care este ușor de înțeles și cei care conduc companii mici vor înțelege această informație. Deci ceea ce ne îngrijorează pe noi aici este să ne asigurăm că acestea, aceste contoare funcționează. Avem sistemul uh, semafor, care a fost uh, semnalat, dar este important să spunem cum se utilizează. Trebuie să ofere această informație, trebuie să poți alege între o informație și cealaltă și așa mai departe. Deci această chestiune a funcționalității este foarte importantă pentru contorizare. Și obligațiile de economisire de energie pot fi îndeplinite și prin utilizarea acestui sistem de contorizare inteligent. Deci aceasta implică consumatorul, indiferent că e vorba de persoană fizică sau juridică. Ce facem acum? Am făcut niște propuneri legislative chiar acum. Colegul meu probabil că se află la birou și redactează acest text pe care sperăm să-l prezentăm peste câteva săptămâni și noi avem o viziune uh, optimistă, credem că este o legislație foarte bună, care va fi primită foarte bine și de Consiliu și de Parlament și sperăm să fie adoptată într-o primă lectură, astfel încât să avem obiectivele pentru 2013. Însă îngrijorarea noastră este să avem măsuri și acțiuni acum și proiecte legislative acum, pentru că aveți dreptate, nu putem aștepta până în 2013 sau chiar și mai departe. Din punct de vedere al acordurilor multinaționale, sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu China și ne-am întâlnit cu chinezii recent, ni s-a explicat care este planul lor cincenal și ce a fost interesant pentru noi din punct de vedere al eficienței energetic este că, în, în special în industria chineză, a, principalul a, aspect era cel economic. Ei sunt conștienți că au un avantaj competitiv din punct de vedere al salariilor, de exemplu, știu că de-a lungul timpului aceasta va fi erodat și atunci își caută care va fi următorul lor avantaj competitiv. Și atunci fac investiții în ceea ce privește generarea de energie, facilități industriale și așa mai departe. Și au ales dintre toate acestea eficiența energetică, care consideră că este cea care le poate da un avantaj competitiv pe viitor. Cred că avem multe de învățat de la ei în acest sens și iată de ce spuneam că planul de eficiență energetică se referă și la atingerea obiectivelor climatice, dar și la atingerea obiectivelor economice, care merg mână în mână. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar sper să fie acoperit în mare ceea ce s-a discutat. Mulțumesc foarte mult. Vom continua acum cu primul grup de experți. Voi da președinția lui Matias. So much to you all. Okay.

Trebuie să salut un grup de, vizita- de vizitatori din această sală, co- Colegiul Latfayet din Brema. Sunt tineri studenți și tocmai am vorbit și despre formare în ceea ce privește schimbările climatice. De aceea mă bucur foarte mult că avem astăzi în sală niște tineri studenți care participă la audierea noastră. Și acum îl rog pe primul nostru vorbitor să vină la prezidiu. Wir beginnen als erstes mit Dr. Matthias. Începem cu Dr. Matthias Dinhardt, care vine de la Rhein Energie și ne va face o scurtă prezentare în ceea ce privește eficiența energetică și potențialul în ceea ce privește locurile de muncă ecologice. Aveți cuvântul. Um, uh, ich komme, wie gesagt, von der... Bună dimineața, numele, numele meu este Matias Dinhart, vin uh, de la o companie Uh, mijlocie energetică din Germania, nici prea mare, nici prea mică. Suntem uh, foarte ocupați în general și cu solicitări din partea clienților și cu luarea de decizii în ceea ce privește investițiile. În ceea ce privește posibilitatea uh, asigurării cu energie în Germania, trebuie să vedem exact ce putem să facem, la ce putem renunța. Noi suntem uh, un... Uh, noi asigurăm energie sub formă de uh, gaz, curent electric și așa mai departe. 1-2% din producătorii de gaz și uh, curent electric din uh, Germania ne, ne ocupăm de ei. Ce facem noi în acest sens? Noi uh, ne ocupăm de cogenerare, adică combinăm uh, căldura cu energia. folosind această cogenera cogenerare, ajungem și la producerea de curent. Să trec la tema de astăzi, și anume locuri de muncă ecologice. Nu există o situație albă sau neagră, ci doar un buchet de măsuri care pot fi luate în acest domeniu. Orice măsură, alături de creșterea energetică, eficiența energetică și energiile regenerabile, toate acestea au un preț poate fi unul pozitiv, unul negativ. Se vor uh, regăsi și prețuri negative, pentru că există tot felul de motive pentru care nu se apelează la asemenea resurse, fie pentru că nu se cunoaște situația sau alte astfel de motive. În ceea ce privește costurile, unele sunt mai scumpe, unele mai ieftine. Trebuie să se aleagă varianta cea mai convenabilă. Cel mai bine ar fi să avem o piață bazată pe piață, un, niște instrumente pe piață și să fie impozitată energia care provine din uh, combustibil fosil. În Germania bugetul e în așa fel încât nu se va putea ajunge la o reducere a emisiilor de carbon. Există anumite obiective care se pot atinge și altele nu. Și intervin aici și centralele nucleare. Contoarele inteligente, observație. Trebuie să fim atenți aici, să nu credem că vorbim de un instrument minunat în ceea ce privește energia, o trecere de la o cerere foarte mare la o cerere mică. Vorbim despre niște aparate pe care ar putea să le aibă consumatorii în casă. Uh, ei vor continua să cătească când vor acasă, nu se vor opri să facă acest lucru, vor folosi în continuare mașini de spăla vasele, deci, ceva, ceva cu ajutorul contoarelor se va putea economisi, dar nu va fi un instrument minune. va fi foarte folositor în acele gospodării unde există o conștientizare puternică din partea consumatorului în ceea ce privește emisiile. Dacă oamenii nu sunt foarte atenți și nu se uită tot timpul la contor, atunci, până la urmă, contactul cu furnizorul de energie apare doar atunci când vine factura. dacă se va ajunge la faptul că Uniunea Europeană va spune vom avea niște obiective mai stricte în ceea ce privește emisiile. Atunci, în ce sector se începe? În sectorul uh, gospodăriilor, apoi mai există sectorul transporturilor și acesta este unul cu multe uh, dificultăți. sau se poate începe de la sectoarele din industrie producătoare de ciment, țigle și așa mai departe. Ar fi o posibilitate, ar avea și efecte un asemenea demers. Energia bazată pe combustibil fosil va deveni tot mai scumpă. E importantă și comunicarea cu clienții finali. De, de multe ori neplăcută, pentru că le dăm vești proaste. Se poate ajunge la o accentuare obiectivelor, însă vor fi și efecte, acest lucru este clar. Dacă se vor pune în aplicare astfel de măsuri, trebuie să aibă grijă ca sistemul să nu fie unul dezechilibrat. Am văzut ce se va, ce se va întâmpla cu sistemul de comercializare a cotelor de emisii în uh, viitor, în viitor vor exista tot mai puține certificate de comercializare a emisiilor. Există acum tot felul de instalații în care nu se mai folosesc aceste certificate și iar apoi vor exista niște impozite naționale. Sectorul de încălzire joacă un rol central aici exemplu în Bruxelles sau în Köln, asemenea sisteme pot fi organizate foarte bine la nivel central. Dacă dorim scăderea emisiilor de dioxid de carbon, atunci e nevoie de măsuri în ceea ce privește o încălzire mai ecologică. Probabil o soluție ar fi contoarele inteligente. Cam acestea au fost ideile principale pe care am vrut să vi le prezint și vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Inhardt. Ich die... Mulțumim, spune domnule președinte. Trebuie să fiu atent și la timp, să nu lucrăm eficient doar din punct de vedere energetic, ci și din punct de vedere al timpului. Așa că trecem la următorul vorbitor, domnul uh, Gruet, de la Asociația Europeană în ceea ce privește energia eoliană. Uh, și el ne va spune ce pași trebuie făcuți în ceea ce privește infrastructura, ce trebuie să se schimbe în infrastructură, astfel încât să ne atingem obiectivele. Aveți cuvântul. English. Mulțumesc, domnule Grote, voi vorbi în limba engleză. Um, se pare că mi-am început deja prezentarea. Am zis că voi vorbi engleză. We represent European turbine reprezentăm uh, uh, industria de fabricanți uh, europeni, dar și furnizorii de internet, de utilități. Yeah. Um, in 2010, this slide shows you uh, putem vedea uh, aici în prezentarea mea ce am făcut în ultimii 10 ani, ce vom face în următorii 10 ani. Uh, Iată, reprezentăm aproximativ 5,3% din, uh, um, din producția de electricitate în UE și probabil vom ne vom extinde foarte mult în următorii 10 ani, aproximativ 16%, cred. Uh, iată, probabil că vom atinge acest obiectiv pentru că sperăm să avem o creștere foarte spectaculoasă în următorii ani. You're all great. Um... Se pare că nu funcționează. Da, mă rog, aici vedem cum este consumul de electricitate în uh, Uniunea Europeană. Pentru a face o idee, avem Danemarca cu 24% din electricitate provenită din energia eoliană, apoi Portugalia și Spania cu aproximativ 15%, Germania apoi și Irlanda la 10%, și deci media ar fi la vreo 5% în Uniunea Europeană. Oricum se fac instalații masive eoliene în Marea Britanie, în Franța și așa mai departe. Asta aduce beneficii macroeconomice Uh, securitate energetică, economii, uh, sigur, uh, scad cheltuielile de mediu, scad riscurile, pentru că avem zero, risc zero de producții de dioxid de carbon și de energie din surse non-regenerabile, se creează și locuri și multe locuri de muncă. Uh, Sigur, și beneficii macroeconomice, domnule Florenț, veți fi fericit să auziți asta dacă ați spus că s-ar putea să facem energia mai scumpă fără dioxid de carbon, dar din potrivă se poate face și uh, altfel. Uh, este un efect care se face simțit și, pe, și la bursă. Iată, avem aici o curbă a cererii și a ofertei bazată pe costuri marginale și nu ține cont de costuri de investiții, așa lucrează piața. De aceea, energia regenerabilă și eoliană vine la început, apoi nucleară uh, și apoi, sigur, centrale electrice și apoi centralele, turbinele pe bază de uh, carbon și gaz. Iată, dacă în, în uh, partea stângă pun mai multă energie eoliană, și curba uh, ofertei. Vedem ce se întâmplă. Asta se întâmplă pe piață, s-a estimat în anumite țări că se pot reduce prețurile până la o, uh, o, uh, o sumă care este mai sus de ceea ce s-a investit, uh, așa încât este o idee foarte interesantă. Vedem că energia eoliană poate fi și mai ieftină, nu doar mai scumpă. Deci e o soluție cheie și pentru schimbările climatice. 2010, we have avoid... Până în 2010 am uh, evitat 126 de milioane de tone de la dioxid de carbon, cam 28%, asta din uh, ținta UE pentru Kyoto. Până în 2020 ne așteptăm să evităm 342 de milioane de tone, aproximativ 30% din uh, ținta noastră pentru moment. Deci credem că uh, trecerea la o țintă de 30% nu este realizabilă, o putem face, nu este realizabilă, o putem face în Uniunea Europeană uh, cu fabricanți de turbine care pot crea noi locuri de muncă. Uh, fabricanții din UE au, reprezintă 96% din capacitatea de instalație în Europa, deci sunt lideri în Europa, dar în SUA și China de asemenea Bine, aici sunt furnizori interni, domestici, care au, și au iau partea leului din piață, dar vedem că și de la uh, furnizorii externi uh, outputul este mai mare decât toți ceilalți împreună. Deci, uh, domnule Goebbels, da, domnul Goebbels a plecat, însă nu sunt de acord cu ce a spus domnia sa, că anume China a devenit primul exportator de energie eoliană. Vedem foarte clar de pe această schemă că Uniunea Europeană exportă mai mult cealaltă latură a, a competitivității, poziția de lider în tehnologie. În Uniunea Europeană avem know-how, avem cunoștințe, suntem dinamici, avem tehnologia, avem facilități de cercetare și dezvoltare, rețelele universitare și am ajuns la un nivel de excelență cu totul remarcabil. Voi menționa și experiența offshore pentru că a început acum 15 ani și accelerează în acest moment. Uh, Marea Britanie aici este foarte implicată, dar și alte țări care fac investiții, SUA, China, Japonia, Corea de Sud, Taiwanul, acționează offshore. Deci avem acum un avantaj tehnologic, însă avem de înfruntat și concurența, pentru că China și SUA sunt, uh, au strategii foarte ambițioase de energie regenerabilă. Am auzit acest plan, despre acest plan cincinal chinez cu 70 de gigawatts uh, capacitate suplimentară, e aproape 80% a ceea ce avem noi acum în Europa. Apoi Obama, în speech despre starea Uniunii, a vorbit despre energie eoliană și altele și au programe de susținere a acestor surse de energie și sigur că își vor putea reduce costurile și să-și îmbunătățească echipamentele tehnologice. Piața SUA este aproximativ de aceeași dimensiuni decât cea, cu cea din UE, piața chine, chinezilor este deja mai mare Sigur, toți fac investiții mai mari decât cele din Uniunea Europeană în infrastructură și așa mai departe. Clear signals to continue development in low carbon technology. Deci, iată, trebuie continuate uh, investițiile uh, și Asta în ciuda crizei care a afectat, desigur, programul ETE sau mai puține emisii de dioxid de carbon. Asta înseamnă că nu avem destui bani pentru a promova uh, regenerabile, dar avem soluții. Putem uh, crește această țintă la 30%, soluții pe care am preferat-o, sau am putea uh, pune deoparte uh, uh, permisele în exces. Power sector can pass 100% of the CO2 cost to consumers, so... Și acesta ar, ar reprezenta un avantaj pentru consumatori și atunci uh, eu cred că ar trebui să o luăm pe această cale. În final, câte ceva despre infrastructură. Investiții în infrastructura ecologică au, uh, adrag beneficii pentru toată lumea. Trebuie să optimizăm uh, sistemul actual cu un management inteligent, cu monitorizare. Dar trebuie să și investim în rețele, mai ales în cele interconectate transfrontalier. Și vom, trebuie să știm unde și când e nevoie de energie dar trebuie să avem o piață a electricității cu o furnizare sigură. Eh, operatorii de sistem, eh, iată, au, eh, ne-a spus că există nevoia de investiții. În concluzie, spune că orice am face trebuie să reducem emisiile și deja am început să facem, dar poate să ne dezvo- dez- putem să ne dezvoltăm produsele, producția proprie astăzi sau dacă așteptăm, vom, trebuie, vă trebuie să cumpărăm din altă parte, iată. Uh, SUA deja are un avantaj competitiv. Avem nevoie de acțiuni uh, ambițioase, trebuie această țintă de 30% și piața trebuie să fie gata, trebuie să avem o rețea europeană. trebuie să avem planuri pentru un și prin inovare. Investment. And finally, trebuie mai multe investiții și încă de astăzi ar trebui discuțiile începute în legătură cu ținta aceasta de 30% de energii regenerabile. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Das war eine Punktlandung, nämlich genau 10. Vă mulțumim, domnule, v-ați încadrat în 10 minute, ne-ați dat niște cifre foarte interesante, ne-ați vorbit de niște opțiuni interesante. Și acum urmează următorul vorbitor, domnul Ian Hunan, director UPM. Aveți cuvântul, 10 minute, așa cum am stabilit. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului European. Am să vă fac o scurtă prezentare a dezbaterii noastre din punctul de vedere al producătorilor de energie și a marilor utilizatori de energie. UPM este o companie globală și europeană care are sediul în Finlanda, în domeniul prelucrării materiilor lemnoase. Avem uh, foarte multe uh, sectoare de activitate, energie, uh, cherestea, hârtie, etichete și așa mai departe. Suntem prezenți pe piața globală și majoritatea activelor noastre vin din industria hârtiei, care reprezintă 70%, și iată de ce în prezentarea mea am să mă centrez pe acest aspect. De asemenea, dezvoltăm noi oportunități, ne-am implicat în dezvoltarea biocombustibililor și în procesul de căutare a, a investițiilor, atât în Finlanda cât și în Franța. Avem mai multe fabrici de compozit, cercetare în domeniul biochimicelor și, de asemenea, RFID. Compania noastră, 70% din venituri ne vin din Europa, însă avem operațiuni și în China, Statele Unite, America de Sud. Deci, din punctul de vedere al competitivității industriei europene, cred că ne aflăm într-o poziție destul de bună pentru a face o evaluare, să vedem unde să investim și care sunt factorii de investiție principale în unei companii. Noi avem o capacitate de producere de electricitate de în jur de 3000 de megawatts. Suntem, de fapt, principalul producător din Finlanda și al doilea producător total de electricitate din Finlanda. Producem 20% din toate energiile regenerabile și reprezentăm 1% din emisiile globale din Finlanda. Utilizăm foarte multă energie, însă la un nivel de emisii de dioxid de carbon foarte scăzut. 70% din producția de electricitate vine din tehnologii care nu utilizează dioxid de carbon, deci neutre din punct de vedere al acestuia. Și am investit în jur de un milion de, de investiții în energie regenerabile. Avem investiții în uh, centre, centrale de cogenerare care se, se centrează pe regenerabile la nivel mondial, după cum vedeți pe această hartă, și suntem al doilea operator de biomasă în Europa. Dacă vorbim despre energie și de eficiență energetică, trebuie să vorbim și despre relocalizarea uh, emisiilor de carbon și de obiectivele politice. Eficiența energetică a existat încă de la început în compania noastră, pentru că scopul companiei noastre este să producem mai mult din mai puțin, indiferent că e vorba de materie primă sau de alte lucruri. Vrem să avem o mai mare eficiență pentru produsele și pentru procesele noastre și de aceasta din 1990 consumul de electricitate pe tonă de hârtie a scăzut în mod radical cu 40%. Din 1997 aceasta a scăzut cu 23%. Și un exemplu, în ultimii doi ani în industria hârtiei am avut o inițiativă prin care întreg personalul a fost implicat și am cheltuit în jur de 9 milioane am primit 140 de idei diferite, am cheltuit, după cum spuneam, 9 milioane și în 2 ani am reușit să facem economii de 55 de milioane și uh, în paralel am economisit 7 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. Aceste măsuri sunt uh, utilizate zi de zi de către compania noastră pentru a fi eficienți și competitivi în același timp într-o astfel de afacere ca noastră, de altfel nu se poate supraviețui decât dacă ești cel mai eficient producător. Foarte pe scurt acum, în legătură cu cadrul de politici pe care îl avem. Această imagine de aici descrie una dintre, unul dintre domeniile de cercetare cel mai important al nostru, uh, nanofibrele. Aici suntem practic uh, la intersecția între mai multe politici și avem nevoie de o abordare generală pe ansamblu pentru a vedea efectul tuturor acestor politici. În industria hârtiei, aceasta se află sub o adevărată presiune la nivel global tendința globală este de prețurilor și în același timp, dacă vedem ce se întâmplă cu materiile prime, aici ne centrăm pe electricitate, tendința este ascendentă. Deci, pentru a rămâne competitiv, trebuie să fim eficienți din punct de vedere al costurilor. Creșterea este destul de mică și concurența este foarte puternică din afara Uniunii Europene. Noile investiții s-au făcut în China și în America de Sud și atunci cum putem face ca afacerea noastră să rămână competitivă și viabilă, cum putem face ca afacerea să fie una bună și să asigure locurile de muncă pe care le avem. Aș vrea de asemenea să precizez aici că ne aflăm într-o situație specială în ceea ce privește energia regenerabilă. Industria hârtiei este o mare producătoare de energie regenerabilă, însă în același timp politicile pentru regenerabile fac să existe presiuni foarte mari asupra materiilor prime. Deci există încă o dată o presiune din partea politicilor care are influența asupra energiei în mod direct și aceasta afectează și reprezintă o adevărată amenințare serioasă pentru afacerea noastră în Europa aș spune că avem aici o triplă povară a riscului. Dacă vedem politicile referitoare la energie cu care avem de-a face în ziua de astăzi. În primul rând, costurile sistemului de comerț cu emisii care au un impact direct asupra costurilor de producție și, de asemenea, impact direct asupra materiilor prime. Toate acestea ne fac ca situația noastră să nu fie prea plăcută atunci când căutăm să facem investiții. Recent am anunțat care sunt uh, prioritățile noastre de investiții și principala prioritate este investiția în uh, eficiența costurilor la nivel european. Aceasta pentru generarea de electricitate în sistemul de cogenerare și vom continua să facem acest lucru pentru că considerăm că acesta are un impact uh, asupra eficienței costurilor foarte bune. Am făcut de asemenea și uh, o investiție de 900 de milioane de euro pentru o nouă companie de acest gen. Și uh, suntem și într-un proces de fuziune care acum este cercetat de Uniunea Europeană și dorim prin aceasta să rămânem competitivi în Europa. După cum vă spuneam, suntem implicați și în proiectele de biocombustibil în Finlanda și în Franța. În același timp avem 500 de milioane de investiții în China, în uh, industria hârtiei, de asemenea investiții de 1 miliard de euro în emisfera sudică. Toate acestea sunt decizii complicate pe care le-am luat și nu pot să vă spun că o politică sau alta ar avea un anume impact sau altul, dar în principiu singura modalitate prin care ne putem asigura afacerea uh, pe viitor în Europa este fiind competitiv. Iată cum vedem noi viitorul spre o economie mai durabilă, o bioeconomie sau, indiferent cum vreți să o numiți, uh, rolul energiilor regenerabile, a substanțelor chimice ecologice, a industriei ecologice, a nanotehnologiilor vor fi din ce în ce mai important. Și noi, în calitate de reprezentant al industriei hârtiei, funcționăm cu mari rafinării, rafinării biologice pentru a ne asigura o poziție care să ne permită să facem acest lucru pe viitor. Însă pentru a adevări un adevărat gigant al industriei chimice, biologice sau a biocombustibililor, avem nevoie de o afacere durabilă și competitivă care să-și permită să meargă în acest sens. Și referitor acum la dezbaterile de politică, mesajul nostru este foarte clar. Din punct de vedere al afacerii, ceea ce ne dorim noi este să știm ce ne așteaptă pentru că anul 2020 este foarte aproape, un termen foarte apropiat dacă ne gândim la investițiile pe care le facem. Dorim să avem un cadru de politici stabil, care să nu se schimbe și aceasta ne creează siguranța de care avem nevoie. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Jahun, auch Vă mulțumim, domnule Ian Hunan, pentru prezentare și pentru analiza prezentată. Am fost foarte atent la ultimele imagini și anume ce s-a întâmplat pe parcursul istoriei. Acum e timpul pentru discuții. Are cuvântul doamna Lena Eck. Această companie este una care ocupă un loc important la nivel global și cred că merită acest lucru pentru că vorbim de producția de energie prin uh, cogenerare. Aceasta trebuie echilibrată și veniturile trebuie crescute. Dumneavoastră vă aflați la începutul listei, pe primele poziții. Dacă vă uitați la potențialul acesta în Europa, unele din metodele pe care le folosiți ar putea fi transferate spre noi într-un sistem combinat, într-o centrală industrială. Potențialul în Europa de a folosi metodele dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră această întrebare? Domnul președinte, vă mulțumim, doamne, că acum urmează doamna Edith Herzog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să pun o întrebare în ceea ce privește energia eoliană, dar și altele. Ați vorbit despre avantajul competitiv al Europei. Însă acesta dispare în timp. Deci cum poate fi păstrată cunoștința în acest domeniu? Credeți că e o temă care trebuie discutată? Probabil nu aici și nu astăzi, dar gestiunea cunoștințelor în Europa, mai ales când vorbim despre inovațiile industriale. Aceasta pare să aibă o mare valoare și să fie un avantaj competitiv dacă putem să îl menținem, dar care trebuie să fie decalajul. În ceea ce privește investițiile, ne-am dedicat obiectivelor de la Barcelona să investim în uh, cercetare, Însă dacă acestea nu vor fi pe termen lung, costurile vor fi unele mari. E nevoie de valoare adăugată din partea Uniunii Europene. Întrebarea mea se, se adresează tuturor. Vă mulțumim, doamnă Herzog, spune domnul președinte. Acestea au fost întrebările și acum o să răspundem domnul Ian și apoi celălalt vorbitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru cele cuvintele frumoase. Cred că e o oportunitate foarte bună această nouă metodă de generare. În țările nordice a cunoscut un avânt din motive ușor de înțeles. Majoritatea centralelor noastre sunt uh, și în proprietatea orașului sau comunității unde le avem. Apoi căldura intră în rețeaua de încălzire a orașului. Așa stau lucrurile și în Finlanda și în Suedia. În unele părți ale Europei, unde încălzirea este, nu este atât de necesară, de exemplu Uh, în lunile de vară, dar la noi există o adevărată nevoie pentru încălzire. Cred că în Europa oportunitățile sunt mari. Dacă sunt pe aceeași scară ca în țările nordice, rămâne de văzut. Noi am investit în asemenea centrale în Franța, Germania, dar și în Regatul Unit. Observ că există și o amenințare în ceea ce privește pădurile. noi reușim să folosim produse secundare în uh, producerea de energie. Dacă, dacă nu vom avea un impact negativ asupra celelalte părți ale industriei, asupra industriei hârtiei. Am putea vorbi și despre deșeuri, nu? Spune doamna Ec. Da, vă mulțumim, domnule Iahunan, urmează domnul Gret. Cât timp vom avea acest avantaj competitiv? Având în vedere că am reușit să ajungem la nivelul actual cu 1% din fonduri europene pentru cercetare și energie, deci vom reuși să ajungem uh, la aceasta cu acest 1% din bugetul european. E nevoie, deci, de o continuare a, a finanțării investiției și dezvoltării. Avem 6 uh, mm, milioane de euro, miliarde de euro, mă scuzați, și dacă ne gândim la viitoarele tehnologii pe care dorim să le avem e foarte important să avem o astfel de finanțare pentru aceste tehnologii. Motivul pentru care avem nevoie de niște obiective este uh, tocmai pentru a avea o planificare pe termen lung, pentru ca companiile europene să facă în continuare investiții și principalele investiții din cercetare și dezvoltare au fost făcute de companii care nu sunt finanțate public de exemplu, la nivelul uh, offshore, acestea sunt în jur de 95% din uh, reprezentanții industriei. Deci avem nevoie de obiective, avem nevoie de finanțare pentru cercetare. Mulțumesc. So, die letzte Frage ist... Și acum o ultimă întrebare. Doamna Satorasi, trebuie să avem grijă să ne încadrăm în timp ca și ultimul grup de experți să poată să ia cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, aș dori să au niște comentarii în legătură cu reprezentanții de afaceri uh, din partea reprezentanților de afaceri pe care avem aici în legătură cu acest plan cincinal al Chinei despre care s-a vorbit. Pentru că mulți cred că e posibil not only as in production volumes, but also... să, ă, să nu fie doar un poluator, ci mai devreme sau mai târziu să investească totuși în tehnologii, ă, iată, ă, ecologice. Than, than Europe is doing. So, uh... Și să o facă încă și mai rapid decât Europa. Deci ce comentarii aveți despre China și ce concluzii am putea trage noi din ambițiile acestea pentru noi uh, tehnologii energetice în acest plan cincinal al Chinei. Gut, ich denke, das ist eine Erfahrung, die jetzt gerade die Photovoltaikindustrie. Cred că e o experiență pe care tocmai o trește industria fotovoltaică în Europa. Până acum, producătorii fotovoltaici din Germania, Japonia, erau cei care aveau un rol de lider în lume. În, ultim, în ultimul an, China se află în acest post de lider, care a câștigat tot mai mult, o tot mai, mult, mai bună poziție pe piață. Se discută foarte mult cum rămâne cu salariile, cu standardele de mediu din perspectiva acestei industrii fotovoltaice. Dacă funcționează și în cazul altor tehnologii, trebuie să intre pe colegii de lângă mine, de exemplu, ce se întâmplă în industria eoliană. Însă, trebuie să fim atenți să nu pierdem din vedere cercetarea și dezvoltarea, stadiul în care se află materia primă în Europa, există și alții care au niște politici mult mai agresive pe care trebuie să-i prindem din urmă. Um, Bine, am să spun și eu câteva cuvinte în ce se întâmplă în industria solară. Nu cred că se va întâmpla și în cea eoliană. Producerea unei turbine în China și exportul său în Europa înseamnă echivalentul costului de a o produce în Europa deci nu există stimulente financiare și este mai mult risc. Până, asta cel puțin până acum. Noi operăm conform unui concept în care uh, siturile de producție uh, produc pentru regiuni învecinate. Dar trebuie să investești în, uh, în fabrica respectivă. Dar măcar așa creăm locuri de muncă în Europa. Dar după cum am mai spus, piața chinezească, sigur, face produse la preț redus, dar piața europeană se concentrează mai mult pe calitate înaltă, pe fiabilitate. Asta e calea aleasă de Europa, cel puțin energia eoliană și aș putea spune chiar în general. Dacă cu niște obiective bune și cu finanțare corespunzătoare, putem să ne păstrăm poziția da, dacă nu, cred că putem închide prăvălia. Panel speaker? Le mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor și pentru prezentări și pentru răspunsuri la întrebări. Este foarte clar că drumul care ne așteaptă nu e unul facil, fie că vorbim de obiectivul de 20% sau de cel de 30%. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc pentru prezentări și acum rog să se pregătească ceilalți uh, experți. Vom vorbi despre cercetare, dar și despre inovare inovare. Cred că această temă este una foarte importantă, pentru că tocmai în acest domeniu trebuie să avem grijă cum acționăm. Sunt nerăbdător să aud prezentările dumneavoastră. Domnul de Lambertie, e primul vorbitor, secretar general al platformei în ceea ce privește tehnologia oțelului și este director în ceea ce privește afaceri europene la o întreprindere care nu cred că am citit-o bine, dar vă rog să vă începeți prezentarea. Acum să vă dau și aparatul ca să puteți controla prezentarea. Odată ce funcționează partea tehnică, putem, așa cum am spus, să fim foarte atenți și eficienți în ceea ce privește timpul. Aveți cuvântul. Et dans son euh, agenda de recherche. în agenda de cercetare strategică a tehnologiei, platformei europene pentru tehnologia oțelului, un element important îl constituie reducerea dioxidului de carbon. Il există două familii de procedee. Se două procedee pentru a produce oțelul. În primul rând, utilizarea minereului de fier, plecând de la care vom utiliza în principal furnal, un furnal și un convertizor pentru a produce oțelul lichid și alternativa esențială o reprezintă reciclarea fierului într-un uh, cuptor electric. În Europa se produc aproximativ, în Europa cu 27, de state, 200 de milioane de tone de oțel și ai mai mult de 60% plecând de la minerele de fier și cu furnalul convertisor și 40% plecând de uh, la cealaltă opțiune, uh, fier într-un cuptor electric. În ce privește consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon, varianta minereu de fier e mai mult, va cere mult mai multă energie și deci și emisii de dioxid de carbon. Pentru că uh, procedeul chimic uh, necesar pentru a face reducerea minereului de fier cere acest lucru, mai mult consum de energie. Deci dacă integrăm dioxidul de carbon emis pentru a produce electricitate, atunci vom emite uh, mai, de patru ori mai puțin de, de CO2 când facem reciclarea oțelului uh, față de energia primară produsă de la minereu de fier. În ce privește, în ultimii 40 uh, de ani în Europa, am redus aproximativ uh, cu 50% consumul de energie, de asemenea emisiile de dioxid de carbon. Deci față de ce s-a spus în dimineața asta, uh, există o legătură între eficiența energetică și emisiile de dioxid de carbon pentru producerea de oțel. Lucru care a fost posibil, pe de parte, pentru că s-au reciclat din ce în ce mai mult fier vechi, și s-au făcut uh, progrese constante în producerea de oțel și, de asemenea, s-a îmbunătățit randamentul uh, de materii prime pentru a fabrica acest oțel. Asta se consideră că ajungem acum la o limită tehnologică și cu tehnologiile pe care le avem la dispoziție ne apropiem de randamentul termodinamic și deci progresul potențial e evaluat la mai puțin de 10% cu tehnologiile existente la ora asta și mai ales cu varianta cu furnalul. Acum, care sunt uh, provocările pentru viitor? Păi, pe de o parte, în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon pentru a produce oțel, trebuie să progresăm cu reciclarea fierului vechi, să uh, urmăm uh, în continuare progresul și să facem schimb de bune practici pentru instalațiile deja existente și să promovăm tehnologiile noi, revoluționare. De altfel, se oferă prin uh, produsele noastre cu oțel soluții cu beneficii potențiale pentru întregul ciclu de viață, adică vom face economie de mai multe emisii de dioxid de carbon pe, în timpul utilizării produselor noastre decât ceea ce a fost necesar pentru a fabrica aceste produse. Uh, pentru aceste proiecte revoluționare în 2004 am uh, lansat uh, un program cu emisii foarte reduse de dioxid de carbon, ULCOS, cu care s-au identificat patru familii de procedee. Uh, Uh, această activitate s-a încheiat în 2010 și ne-a permis să identificăm, să identificăm în cadrul acestor familii, iată pe stânga, pe ecran aveți ulcost uh, cu furnale cu explozie, cu reciclarea gazelor acestor furnale și pe altă parte uh, de a separa dioxidul de carbon și de a-l capta cu sistemul de captare și stocare. și celelalte procedee le voi explica apoi, mai apoi. Există un procedeu alternativ de fuziune cu reducere, există și o procedeu de reducere directă cu un uh, cuptor electric și apoi pentru viitorul îndepărtat producția, producția de uh, oțel prin electroliză. În ce privește calendarul, iată, am terminat identificarea procedelor acestora care, sunt, care aduc beneficii și în 2010-2011 vom începe faza de testare a proiectelor pilot, a demonstrațiilor și dacă vom avea succes cu aceste proiecte, credem că vom putea să începem uh, producția industrială după 2020. Aici avem uh, eficiența uh, cu reducerea de de car- uh, emisiilor de dioxid de carbon cu diversele procedee. În primul procedeu reducem mai mult de jumătate aceste emisii cu reciclarea gazelor și captarea și stocarea carbonului. Apoi, al doilea, uh, produce uh, o, reducere a unui factor 4, procesul Hayes-Arnab, apoi procesul reducerii directe este cam la fel de eficient cu uh, soluția cu furnal și reciclare, apoi electroliza, de fapt, eficacitatea sa în termen, în termen de reducere de dioxid de carbon depinde de modul în care producem electricitatea, Întâi avem emisii directe cu, în timpul producerii de oțel. Aici sigur avem puține emisii de dioxid de carbon, dar dacă integrăm aici dioxidul de carbon care a fost necesar pentru a produce electricitatea, atunci Uh, știind cum se produce astăzi electricitatea în Europa, nu este interesant acest procedeu. Dar dacă continuăm să, pro, să dezvoltăm uh, energiile regenerabile fără dioxid de carbon, sigur, uh, asta ar fi o soluție, dar pe termen lung. Apoi, reciclarea aceasta pe care o vedeți aici, bun, separăm dioxidul de carbon cu un furnal înalt, deci odată se face o producție de oțel cu o îmbunătățire de 10% a eficienței energetice și dioxidul de carbon care a fost captat va fi uh, sequestrat, ca să spun așa, într-o rețea, uh, într-un strat uh, salin. Uh, cu acest procedeu am depus un dosar în februarie 2011, deci acum o lună de zile, în cadrul unei noi rezerve cu alocări de drepturi de emisii de dioxid de carbon, 300 de milioane, care vor fi distribuite pentru a finanța 8 proiecte de captare și stocare în, următoarele, în următorii ani și sperăm că va face parte și proiectul nostru din acestea și dacă vom avea succes cu dosarul, uh, va funcționa la Florange, în Franța, cu un furnal industrial care produce un milion, un milion de tone pe an. De asemenea, vom face niște experimente cu un, furn- un furnal în Germania, la Eisenhüttenstadt, cu 600.000 de tone. Vom vedea cum se poate recicla gazul pentru a optimiza acest procedeu. Cel de-al doilea procedeu este complet nou. E vorba de o reducere făcută într-un uh, ciclon și fuziune. Interesul acestui procedeu este că <laughs> utilizăm direct minereu de fier, car- uh, cărbune și oxigen în stare pură ceea ce ne permite să producem un gaz care conține mult dioxid de carbon și atunci uh, permite captarea și stocarea sa uh, cu uh, foarte mare ușurință. Așadar, în Olanda există un proiect pilot de 8 tone pe oră se află în faza de construcție cu susținerea guvernului, uh, și al, dar și al Comisiei Europene și acest proiect va uh, demara în, peste o lună, în aprilie 2011. Iată o fotografie destul de impresionantă, nu? Este de mari dimensiuni și se va realiza uh, la o uzină din Olanda. Să nu uităm de asemenea că oțelul poate contribui și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele cele mai importante ale industriei în legătură cu care putem evalua uh, un beneficiu al dioxidului de carbon pe durata utilizării uh, oțelului uh, față de uh, dioxidul de carbon necesar producerii sale. Deci avem un, un factor pozitiv, aici foarte pozitiv, cu multe aplicații, cum ar fi sectorul energetic, sectorul producerii de autovehicule și procesul uh, de construcție. Aici, în construcții, e dificil să vă ofer o cifră, uh, pentru că mai ales în proiectele de retrofitting, uh, Uh, oțelul nu se folosește singur, ci cu, împreună cu alte materiale. Dar uh, măcar, vorbim aici măcar de un factor 10, dacă punem toate aceste materiale împreună. Deci, în concluzie, producția de, producția de oțel în Europa a redus cu 50% uh, aceste emisiile sale de dioxid de carbon și și-a îmbunătățit cu 50% eficiența energetică în ultimii 40 de ani Eh, mai există progrese posibile cu eh, eh, mai multă reciclare de fier vechi și progrese pe instalații, dar reducerea drastică a emisiilor de dioxid de carbon nu se poate face decât prin proiecte revoluționare pentru care am lansat uh, proiecte pilot și demonstrații care vor începe uh, încă din 2011 și vor continua pe durata următorilor 10 ani. În caz de succes al acestor proiecte, deci în caz de rezultate tehnice bune și uh, în caz de costuri de exploatare competitive, pentru că trebuie să reușim din punct de vedere tehnic Uh, să facem captarea și stocarea, credem că putem uh, să uh, facem aceste procedee, să le integrăm în industrie după 2020 și cu asta să reducem și emisiile de dioxid de carbon în utilizarea oțelului pe întreaga, întregul său ciclu de viață. Mulțumesc pentru atenție. Äh, Vă mulțumim, domnule Lambertier. Mi-au plăcut două lucruri foarte mult. În primul rând, ați spus foarte clar că uh, nu doar producerea de energie e foarte importantă, ci și în domenii cum ar fi în domeniul, în sectorul oțelului, unde nu avem niciun fel de șansă de a reduce total emisiile de dioxid de carbon, tocmai în asemenea sectoare se pot găsi anumite aplicații care să ne ajute. Mi-a plăcut că ne-ați arătat că există niște granițe fizice în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. V-ați grăbit spre sfârșit și vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la următorul vorbitor, domnul Nilsson. Văd că prezentarea e gata, așa că putem începe, iar apoi va urma o discuție. Um, Vă mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt reprezentant al firmei Novozymes este un uh, lider în acest domeniu, adică um, oferă enzime industriei. Suntem prezenți pe piețele globale și suntem și lideri în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu. Să începem cu provocările. Ne confruntăm cu resurse limitate și o populație în creștere. Se pune presiune asupra alimentelor, resurselor naturale și climei. Observăm că și era combustibililor fosili este acum spre sfârșit. O economie bazată pe biologie e acum având. Există deja biocombustibili de următoare generație care sunt deja disponibili. Vorbim acum de bariere politice și nu de tehnologice. Tehnologia o avem. E nevoie de diversificare. Vom ajunge la o nouă industrie biochimică cu materiale plastice, materiale textile care să provină din sectorul agricol. Cel mai important e să spun că în Europa agricultura nu e un sector îndeajuns folosit. Rezidurile sunt o mare oportunitate pentru sectorul agriculturii. Se, pot astfel, se poate astfel investi în uh, programele de infrastructură din viitor. E nevoie de reducerea gazelor cu efect, emisiilor de gaze cu efect de seră, de crearea de noi locuri de muncă și trebuie să fie crescută securitatea energetică. Vă voi vorbi pe scurt despre conceptul biorafinăriilor. Puteți vedea cum se poate folosi, cum se pot folosi rezidurile de plante, iar pe partea dreaptă vedeți tipul de produse la care se poate face ajunse. În viitor vom avea oportunitatea de a crește partea de inputuri din rezidurile municipale, iar pe cealaltă parte puteți să vedeți cum putem construi o adevărată industrie care să nu mai fie bazată pe combustibilii fosili. Acesta este primul pas pentru o nouă, un nou tip de economie. Această economie bazată pe biologie arată în felul următor. Se spune că până în anul 2030 2,7 din, 2,7 din PIB ar putea fi economisit folosindu-se astfel de tehnologii biologice. Forumul Mondial Economic a spus că se poate ajunge la câștiguri de până de 200 de miliarde de dolari până în 2030. Într-un raport de la acest forum, aceștia prevăd care va fi drumul nostru spre o economie cu emisii reduse de carbon. Totul pornește de aici, de la o îmbunătățire a eficienței. Prin folosirea biotehnologiei industriale putem să ajungem aici. Și am început deja să mergem pe acest drum. Apoi trebuie să trecem la biocombustibil, biocombustibil de o nouă generație și, așa cum am spus, e vorba de o barieră politică. Trecând la acești uh, combustibili, putem să economisim până la un miliard de tone de dioxid de carbon. Etanolul acesta arată care e potențialul deșeurilor din Europa. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe câmpurile din Europa din punct de vedere acestor, a acestor deșeuri, putem să vedem cum ar arăta viitorul în ceea ce privește biocombustibilul. S-ar putea crea până la un milion de locuri de muncă, mai ales în zonele rurale, s-ar putea crea venituri de 31 de, de miliarde de euro, în loc să se importe petrol de 49 miliarde de euro. Și de asemenea s-ar putea reduce transportul, astfel încât emisia de gaze cu efect de seră ar scădea cu 16%. Un al treilea punct important e înlocuirea industriei petrochimice cu materiale care să fie bazate pe materiale biologice. Am început cu această substituție și trebuie să Subliniem că în viitoarele programe în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în Uniunea Europeană ar trebui să se pună accentul mult mai mult pe acest aspect. Europa uh, ar putea fi un lider în ceea ce privește aceste noi tehnologii biologice în comparație cu Statele Unite ale, Unite ale Americii. Așa că ar trebui să începem și să ne concentrăm pe acest domeniu. Perspective pentru viitor. Nu avem nevoie de cercetare pentru noua generație, această tehnologie deja există și o a treia fază ar fi noi biomateriale, care ar aduce câștiguri Europei și, de asemenea, emisiile de dioxid de carbon ar fi scăzute. Ar fi și o șansă pentru sectorul agriculturii să contribuie la bunăstarea Europei și nu să o tragă în spate. Și următorul pas important îl joacă și deșeurile. Sectorul substanțelor chimice regenerabile se află încă într-un uh, stadiu incipient. Nu sunt uh, date subvenții pentru acest domeniu. E nevoie de infrastructură care să apară în zonele rurale. Vreau să vorbesc de niște proiecte care urmează acest drum. Există mai multe companii europene, companii foarte mari, care lucrează cu companii și mai mari, care încearcă să promoveze folosirea de biomateriale. Important e, dacă ne dorim să ajungem la această economie bio, atunci Uh, noi, noi biocombustibili sunt cei care ne pot ajuta. E o mare nevoie de combustibil pentru transport acum și probabil că în 2050 sau peste și mai mulți ani, probabil nu vom mai avea nevoie de combustibil pentru că motorul cu combustie internă va fi deja depășit și va, va fi nevoie de produse ale viitorului produse biochimice. Ce cerem noi? Cerem un lider și politic. Nu dorim să pierdem um, avântul pe care îl avem să transformăm Europa într-o economie bazată pe componenta bio. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Nilsson, pentru prezentare. Politica agricolă ne interesează întotdeauna pe noi aici, în Parlamentul European. Avem acum uh, noi uh, competențe odată cu tratatul de la Lisabona și trebuie să trecem pe această criză climatică, dar e nevoie și de generarea de noi locuri de muncă în acest sector. Și acum dorește să ia cuvântul doamna Lena Eck. Uh, I think too extremely interesting... Mulțumesc, într-adevăr, două prezentări foarte interesante pentru care vreau să vă mulțumesc. O întrebare pentru domnul Nielsen. Cred că, din modestie, nu ne-ați explicat felul în care aceste produse pot avea o valoare adăugată în producția tradițională de etanol. Conținutul este acolo și am discutat despre generații diferite de biocombustibili, însă potențialul substanțelor chimice ecologice combinat cu deșeurile din agricultură este foarte mare. Și așa cum a spus și domnul președinte, tocmai se negociază a noua politică agricolă comună. Deci nu știu dacă ați putea să dezvoltați un pic mai mult această idee care este interesantă pentru noi toți. Pentru domnul Lamberteri, în industria oțelului există într-adevăr un benchmark intern între la nivel internațional și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu potențialul acestora. Pentru că unele dintre ele se află în Europa însă există unele care nu au performanță foarte bună și există un potențial totuși de îmbunătățire al acestora. O a doua întrebare. Am discutat despre sistemul de comerț cu emisii și de asemenea despre industria oțelului. În companiile uh, din nordul Suediei, 90% din companiile europene se află acolo și există uh, o producție de 40% din oțelul european care se face acolo, însă din motive uh, tehnologice, ei nu se află în sistemul de comerț cu emisie și în propunere de tip benchmark, pentru că Comisia a hotărât ca în procesul de benchmarking să analizeze toate companiile care produc oțel, uh, dar nu companiile care au acest uh, minereu. Deci s-a uh, divizat practic sectorul în două. Deci companiile care au minereu de fier au fost excluse. Și vreau să vă întreb, care credeți că sunt consecințele pentru industria oțelului european? pentru că aceștia ar putea importa din alte părți ale lumii oțel care nu este făcut cu standardele noastre, în vreme ce noi la noi avem produse mai bune. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această privință. Vă mulțumim, doamna Eck. Doamna Saturați are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am o întrebare pentru domnul Nielsen. Dumneavoastră ați vorbit despre industria chimică, ecologică și produsele și biocombustibili uh, de generație următoare care vor fi produse. Toate aceste lucruri sunt fascinante, însă vreau să vă întreb, care este părerea dumneavoastră în legătură cu resursele terestre? Pentru că prima generație de combustibil a, a prezentat această problemă a utilizării resurselor terestre și a, a suprafețelor agricole și această politică industrială a avut un impact asupra suprafeței, suprafețelor agricole. Deci există o cantitate limitată de uh, suprafețe agricole disponibile, suprafețe în general disponibile care ne limitează, așa că v-aș ruga să faceți, uh, să faceți un comentariu pe această temă. Mulțumesc! Vă mulțumim! Și eu doresc să pun o întrebare pentru ambii vorbitori și anume despre implementarea, implementarea legislației. Din 2008 am discutat despre pachetul pentru climă, despre tehnologii, s-a vorbit despre biocombustibil și pot să vă spun ce se întâmplă la noi. Există o discuție foarte aprinsă în ceea ce privește benzina E10. Există o interzicere a cumpărării acestui tip de, benzin, de benzină în stațiile de benzină. La nivelul partidelor în Germania se observă că există o opoziție în ceea ce privește această tehnologie. Uh, Există inițiative din partea cetățenilor, rezoluții ale parlamentelor landurilor, se discută despre cum putem să depășim criza, însă acceptanța în statele membre, acceptanța, cu acceptanța avem o mare problemă, mai ales în Germania, în ceea ce privește aceste nouă tehnologii. Probabil că ați putea să ne spuneți dacă și dumneavoastră vă gândiți cum pot fi comunicate industriei astfel de noi evoluții și al, cazul benzinei E10 ne arată clar ce se întâmplă când uh, problema este aruncată de la unii spre alții. Probabil puteți să răspundeți și la această întrebare. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre euh, Mulțumesc. Am să încerc să răspund uh, întrebărilor care au fost puse referitoare la industria oțelului. În primul rând, din punctul de vedere al performanțelor mondiale cele mai mari, aveți dreptate atunci când spuneți că unele fabrici din Europa reprezintă standardele cele mai înalte la nivel european. Dacă vedem ce se întâmplă în celelalte țări care se află la același nivel cu Europa, aici ar fi uh, Japonia și Coreea reprezentate. Iar țările care au dezvoltat foarte mult industria oțelului, precum China și India, în 2010 China reprezenta 45% din producția mondială de oțel și va ajunge probabil la 50% în următorii doi ani. Deci, de câte ori există un transfer de uh, producție de oțel, o creștere a producției de oțel în China sau în India, avem o problemă de relocare a emisiilor de carbon, pentru că aceste țări sunt mai puțin performante din punct de vedere al eficienței energetice decât noi. În ceea ce privește Europa, aveți dreptate, există o diferență clară între cei mai buni și cei mai puțin buni. Există în principiu un decalaj de 20% între top 10-ul fabricilor europene și cei mai, cele mai puțin performante fabrici. Și există și problema reziduală în Europa, care este în jur de 10% și care ar fi aceea de a alinia uh, toate fabricile la nivelul cel mai înalt. Cea de-a doua întrebare referitoare la pelete Ați menționat societatea El Cab care produce pelete în, uh, în Suedia. Într-adevăr, e vorba de pelete de calitate foarte bună, care sunt produse în Europa, însă e vorba de o piață globală. Deci, indiferent că le cumpărăm în Brazilia sau în Suedia, până la urmă piața e mondială și prețul e același. Acesta este primul comentariu. În al doilea rând, dacă facem un bilanț global al emisiilor de dioxid de carbon care sunt uh, necesare pentru a produce pelete, retele, atunci nu există niciun câștig din punctul de vedere al consumatorului și al producătorului de oțel în Europa, dacă peletele nu sunt încărcate cu dioxid de carbon necesar pentru a le produce, atunci avem un câștig pentru industria care le cumpără. Însă pentru planetă nu, pentru că la nivel global, până la urmă, dacă utilizăm pelete din aglomerare sau din altceva, din punct de vedere al eficienței energetice e același lucru. Sper să fi răspuns felul acesta la întrebarea dumneavoastră. Referitor acum la implementarea legislației, legislației pentru schimbare climatică, aceasta este o dezbatere foarte largă. E adevărat că pentru că avem schema de comerț cu emisii, e clar că aceasta îi ajută pe siderurciști să facă progrese, atât din punct de vedere al eficienței energetice, cât și din punct de vedere al reducerilor uh, reducerii emisiilor de carbon, însă, din păcate, în ziua de astăzi, cu tehnologiile de care dispunem, uh, progresele reziduale pe care le înregistrăm sunt foarte scăzute și de aceea ar trebui să aducem toate fabricile la nivelul celor mai bune, însă aceasta înseamnă în primul rând un transfer de know-how investiții pentru a actualiza instalațiile la nivelul tehnologiilor cele mai înalte disponibile și din punct de vedere al competitivității industriei europene, ETS-ul de după 2012 ne cere să se facă progrese în ceea ce privește benchmark-ul uh, în proporție de 10% față de ceea ce avem în Europa. Și din punct de vedere tehnic, nu dispunem la ora actuală de posibilitatea de a ajunge la acest 10%. Avem nevoie de o și mai mare inovare pentru a îmbunătăți eficacitatea instalațiilor noastre. Iată de ce sunt atât de importante aceste proiecte revoluționare, însă ne așteaptă un drum lung, pentru că din punctul de vedere al experimentelor trebuie să trecem prin faza de proiecte pilot de laborator, pilot industrial, uh, demonstrator uh, și până la urmă pilot industrial, deci într-adevăr e o problemă de timp. După cum știți, uh, proiectul de captare și stocare a carbonului pe care îl avem astăzi în Franța se, în aceste cazuri se depune dosarul în februarie, după aceea ajunge la comisie în luna mai. Acesta va fi înmânat uh, la începutul anului următor, deci al anului 2012 în acest caz, și în cazul în care se obține autorizația, aceasta trebuie să fie implementată până la sfârșitul anului 2015, deci exploatarea poate începe abia în 2016. E nevoie deci de cel puțin 5 ani de experiență pentru validarea unui procedeu. Deci, într-adevăr, factorul timp este foarte important în acest caz. Mulțumesc, domnul Nielsen. Aș vrea să încep întâi cu întrebarea noastră referitoare la comunicare. Într-adevăr, cazul biocombustibilor este foarte important. În urmă cu 5 ani se vorbea despre biocombustibil ca soluția miraculoasă pentru transporturi și după aceea a devenit un fel de țap ispășitor. În primul rând, e vorba de durabilitatea biocombustibililor. S-a vorbit foarte mult uh, agricultură versus biocombustibil, însă pentru noi e vorba de uh, a vedea dacă a doua sau a treia generație sunt durabile sau nu. Și aceste tehnologii sunt importante nu doar pentru transporturi, ci și pentru societatea în general. Avem nevoie de un criteriu de durabilitate foarte bun și acesta este valabil și pentru următoarea generație, pentru că aceasta nu va fi nici ea perfectă. Biocombustibilii sunt uh, o resursă limitată și în cazul transporturilor pe termen scurt și mediu, avem o singură soluție, și anume a biocombustibililor. Avem uh, mașini electrice care au apărut pe piață, însă dacă dorim într-adevăr să reducem emisiile de dioxid de carbon, atunci avem o singură soluție și anume această durabilitate. Și următoarea generație ar trebui să îndeplinească acest obiectiv. Însă trebuie să ne asigurăm că nu vom avea prea multe deșeuri de pe urma acestor combustibili, pentru că uh, trebuie să menținem terenurile la un nivel uh, de fertilitate adecvat. De aceea cerem uh, Uh, Worldwide Fund să analizeze criteriile de durabilitate și se ținuse cont de faptul că 25% se îndepărtaseră de pe terenuri, se vorbește de 50% pentru a crește acest procent, însă e vorba de doar un studiu, depinde aici foarte mult de variațiile regionale și așa mai departe. Însă un lucru e clar, e vorba de o resursă foarte mare, uh, la nivel european, de asemenea putem vedea și um, culturile energetice și pentru a face acest lucru trebuie să vedem dacă peste 10 sau 20 de ani vom ajunge până la urmă la deșeuri solide organice. Important este ca fermierul să-și poată diversifica veniturile și trebuie să vedem care este valoarea adăugată uh, în amonte pentru a genera astfel de venituri. Aceasta nu este doar o soluție în sectorul transporturilor, dar dacă vrem să facem ceva în ziua de astăzi, această următoare generație este deja disponibilă și ea reprezintă o adevărată oportunitate. Dar această următoare generație ne așteaptă întotdeauna doar peste 5 ani. Este o perioadă de timp destul de lungă pentru noi. Trebuie să vedem și ce se întâmplă cu directiva europeană Uh, pentru energii regenerabile, care arată că 20% până în 2020 trebuie să vină din energii regenerabile. Dacă vedem care sunt planurile de acțiune naționale ale statelor membre care raportează în fața Comisiei în legătură cu cum își vor îndeplini obiectivele, foarte puțin se vorbește despre următoarea generație. Există o prevedere a, a dublei utilizări a următoarei generații care ar ajunge până la 5%, sau până la 10% din cauza acestei uh, duble contorizări. Însă, prim, primele planuri de referințe vor fi foarte costisitoare și această uh, dublă contorizare nu contează. Dacă dorim însă să facem acest lucru, trebuie să ne centrăm pe economia bazată pe biocombustibil și să avem un mandat foarte clar al combustibilor de următoare generație care să fie implementate în uh, benzina europeană. Aceasta transmite un mesaj foarte clar investitorilor și noi trebuie să analizăm această chestiune, să vedem și problema fiscalității energetice a directivei uh, europene, să vedem cum se reflectă la nivelul emisiilor de dioxid de carbon și această o următoare generație ar putea reduce emisiile cu 90% sau chiar mai mult față de benzină. Iar politica agricolă comună este de asemenea importantă Însă mesajul important este să avem uh, biorafinării și produse secundare uh, din biocombustibili care să fie transformate după aceea în zaharuri și acestea să fie utilizate spre următoarea generație sau spre orice altă cerere care vine din partea societății însă știm că oricum această cerere din partea societății pe viitor va fi foarte mare. Deci ar trebui să ne asigurăm că urmăm calea cea bună și să creăm și infrastructura necesară pentru această următoare generație, pentru ca ea să fie durabilă. Ar trebui să găsim un obiectiv, nu știu dacă obiectivul ar trebui să fie 20 sau 30%, eu nu știu, depinde de care vor fi resursele disponibile. Mulțumesc! Oui, excusez-moi, euh, parce que j'ai oublié de répondre à une partie. Am uitat, euh, scuzați m am uitat să răspund la o, unei întrebări în legătură cu acceptabilitatea. E clar că procedele acestea revoluționare pe care le dezvoltăm pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon sunt toate legate de utilizarea uh, procedeului de captare și stocare de carbon. Sigur că aici există o problemă de acceptabilitate în toate țările europene și va trebui să încercăm să rezolvăm în următorii ani E vorba de cele 8 proiecte demonstrative despre care am vorbit, dintre care cel puțin unul trebuie să se refere la industriile în afara producției de energie și celelalte șapte, captarea și stocarea carbonului în cadrul producției de energie. Deci problema acceptabilității este una foarte importantă. Das ist ein schönes Schlusswort fürs a fost o încheiere foarte frumoasă pentru cel de-al doilea grup de experți că trebuie să se accepte rezultatul la care se ajunge în cercetare. Acesta trebuie să fie comunicat și ajungem acum la al treilea grup de experți. Vă mulțumesc, uh, domnilor, pentru prezentările dumneavoastră. Ne-ați vorbit despre o nouă ramură a producției și anume despre biochimie. Mi s-a părut o discuție foarte interesantă și trecem acum la ultimul grup și îi rog pe cei doi uh, vorbitori să vină la prezidiu. Ich bitte beide panel speaker nach oben, so dass er- Îi rog pe cei doi vorbitori să vină la prezidiu și să, încearcă să, să încerce să se încadreze în timp ca să putem avea timp și pentru întrebări. Îl uh, salut pe domnul Carsten Neuhoff, care vine de la Institutul pentru Cercetări Economice din Berlin, și pe domnul Jeremy Nicholson, care este director la UK Energy Intensive User Group. Un uh, grup de experți foarte interesant și propun să și începem, astfel încât să ne încadrăm în timp. For the opportunity to discuss this. Mulțumesc pentru uh, ocazia oferită de a discuta acest subiect actual și în 2007, în contextul evaluării uh, directivelor uh, europene în legătură cu with the definition of what leakage is, what we are concerned cu relocarea, Uh, cu emisiile uh, de dioxid de carbon, pe noi ne interesează faptul că stimulentele comerciale uh, fac ca producătorii cu mari emisii de carbon să-și relocheze sau nu producția. Deci calitatea duce la schimbări. Am, am avut schimbări și relocări la, pe plan global, asta se întâmplă întotdeauna, dar noi vrem să vedem dacă politicile noastre în domeniul climei duc la aceste schimbări, pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci sigur că aceste politici e, uh, sunt mai puțin eficiente, dar eu cred de asemenea că ar fi un exemplu foarte prost pentru alte zone ale lumii o politică uh, de combatere a schimbărilor climatice care are efecte negative în domeniul ocupării. Așadar, ca să vedem dacă există aceste relocări cu consum energetic, vrem să vedem ce anume uh, sectoare industriale se confruntă cu creșterea ale prețurilor din aceste politici și de aceea am efectuat un, stadi, un studiu uh, pentru Marea Britanie, dar și, alte, uh, și în alte state situația este similară. Vedem cât de mult cresc costurile de producție cu acest preț de 20 de euro față de valoarea relativă de banii care rămân la sfârșit pentru fiecare companie. Am identificat un set de 15-20 de sectoare în care ar putea să crească prețurile în mod semnificativ. Există acolo două componente, în albastru uh, creșterea prețurilor de la costuri sporite de electricitate și în gri creșterea costurilor dacă aceste activități trebuie să uh, cumpere permisele de uh, emisii de dioxid de carbon. Astea sunt sectoare cu, care se confruntă cu creșterile prețurilor uh, din cauza uh, prețurilor la emisii. Apoi, în a doua fază, trebuie să ne uităm dacă acest lucru ar avea impact asupra activității acestor sectori. Uh, la producția de energie știm că nu putem, nu, ei nu pot să relocheze, dar la industria de rafinare nu cred că ar conta, pentru că rafinăriile nu uh, își vor spori capacitatea, nu avem nevoie de mai multe rafinării, deci nu se vor produce schimbări aici. Cu toate acestea, în discuțiile la nivel politic, uh, actorii din domeniul industriei, sindicatelor, activiștilor uh, ecologiști uh, ne-au spus că ar putea să existe relocări. Și atunci definirea acestor sectoare a fost una foarte vagă și generală. Lista s-a extins la multe alte sectoare, multe alte activități care se considera a fiind expu- ca fiind expuse riscurilor toate aceste sectoare primesc noi permise de emisii pe gratis. Așadar, noi am văzut câte permise primesc aceste sectoare pe gratis față de costurile cu care se confruntă. Vedem, am văzut asta în 2009 și puteți vedea și noastră că majoritatea acestor sectoare primesc mai multe permise pentru emisii gratuite, deci valo- valoarea din 2009 era mai mare decât sporirea de costuri. 2009 se spune că a fost începutul crizei economice, dacă vedem același tablou pentru 2010, lucrurile se înrăutățesc, dar pentru, chiar pentru 2008, înainte de crizei economice, de exemplu, eh, în sectorul oțelului au crescut aceste permise gratuite cu 20%. Așadar, cu, cu politica noastră, ne asigurăm că aceste sectoare cu risc potențial de relocare să nu se confrunte cu prețuri mai mari, cu costuri mai mari. Am avut o discuție lungă în legătură cu modul în care am putea să alcătuim aceste mm, benchmark-uri. Uh, acum nu vreau să intrăm în detaliu. În uh, întâlnirea noastră de azi uh, să vedem, putem vedea cum putem face Europa un mediu competitiv. Asta înseamnă un efort comun. Vreau să spun doar că eu nu cred că au existat relocări din cauza politicilor în domeniul climei, pentru că mm, actorii din aceste domeniu au avut doar beneficii în timpul crizei financiare și eu nu cred că ne vom confrunta. Bine, putem discuta, dar nu cred că ne putem, nu ne vom confrunta cu relocări importante pe viitor din cauza politicilor din domeniul schimbărilor climatice. Există o zonă trebuie să vedem ce se întâmplă în producția de aluminiu și cupru. Aceste domenii se confruntă cu prețuri directe, creșterea prețurilor la electricitate, dar nu și la emisii de dioxid de carbon, pentru că utilizează doar electricitate. În aceste sectoare, care sunt mici, dar importante, directiva spune că pot obține ajutoare de stat și există un proces de consultare în curs ca să vedem cum se vor acorda aceste ajutoare. Această imagine ne ajută pentru că uh, vedem contextul mai larg, și anume ce anume alte sectoare uh, pot fi sub amenințarea uh, relocării, care au beneficiat de alocări gratuite și care ce se va întâmpla oare pe viitor. Eu cred că concurența e o problemă relevantă dintr-un alt punct de vedere. Am pierdut doi ani discutând despre aceste relocări în Europa și nu ne-am concentrat asupra competitivității și inovării. Eu cred că alte țări eh, au fost mai active, n-au pierdut vremea ca noi. Eh, iată, s-a vorbit atât despre planul cincinal al Chinei. Eh, biroul nostru a făcut un studiu ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în fostul cincinal în care China s-a angajat să sporească eficiența energetică la și și-au realizat obiectivul. Acum și-au, și-au uh, fixat un alt obiectiv, 60%. Și uh, emisiile de carbon să fie reduse cu 70%. Și-a asumat și niște angajamente în China. 45%, 50% reduceri de uh, consum de dioxid de carbon până în 2020. Ei bine, guvernul chinez a luat măsuri specifice și bazându-ne pe cifrele oferite de ei, The top 10,000. putem vedea că principalele uh, întreprinderi consumatoare, uh, există două, în legătură cu acestea există două mari proiecte care au, realiz- au permis realizarea unor îmbunătățiri și acum în următorul cin- plan cincinal China dorește să uh, crească investițiile în cercetare și dezvoltare cam cu 2%, ca să uh, își îmbunătățească tehnologia pe care o utilizează, dar și să uh, aibă tehnologi, noi tehnologii pentru energii regenerabile. Și iată, au accelerat procesul de alocare a, a banilor pentru acest lucru. Noi, în Europa, ne confruntăm cu o provocare și anume cum putem dezvolta un mediu care să fie atractiv pentru investitori, pentru uh, tehnologii inovatoare în Europa. Cred că 2050 este un start foarte bun. Avem aici un uh, grafic în completarea mm, prezentărilor de această dimineață, actorii trebuie să știe ce se va întâmpla pe viitor, care sunt oportunitățile pentru uh, uh, noi proiecte ecologice și investiții în ele. Aici, uh, uh, sigur că acest plan pentru 2050 e foarte eficient pentru comunicare, dar e incredibil pentru că uh, nu există politici specifice. Nu va exista niciun proiect uh, credibil dacă nu vor exista politici, politici specifice. Deci trebuie să implementăm politici solide cu implicarea uh, uh sectorului privat. Iată, am terminat, uh, tocmai am terminat o revizuire, am examinat care a fost efectul ETS-ului până acum și vreau să spun că după un proces de un an de zile sunt mai optimist decât eram înainte din trei motive aceasta. Cred că ETS-ul funcționează în legătură cu procesul de luare de decizii în companii în diverse dimensiuni. Dacă ne gândim la modul în care o companie face alegeri strategice, în primul rând trebuie să capteze atenția managementului, apoi trebuie să ai claritate, trebuie să ai un cadru pentru a face alegeri în investiții și apoi trebuie să ajungi la proiectul de implementare a acestor alegeri și vă pot spune cum ne-a ajutat ETS-ul în toate aceste trei dimensiuni. În ce privește captarea atenției, iată, am revizuit sute de uh, fabrici în Europa, de firme în Europa. Uh, erau importante, ei ne-au spus, uh, țintele pe termen lung, dar și altfel, ei oricum s-au uh, concentrat pe ETS și este o combinație care a funcționat. În al doilea rând, claritatea pentru luarea de decizii. E o traiectorie uh, subliniată de ETS și e un cadru important pentru companii, am notat faptul că traiectoriile nu sunt pe linie cu obiectivul nostru pe termen lung, 90% reducere în Europa. De asta putem uh, vedea aici că accelerate emission reductions even further, which implies we compensările pot duce la schimbări în acest grafic. Bun, se pot întâmpla și anumite greșeli în uh, investiții care pot avea efecte pe viitor. În al treilea rând, facilitarea implementării, proiectele cu emisii reduse de carbon, tehnologii, tehnologii inovatoare, ETS duce la un preț, mai ales în industrie, unde prețul este crucial pentru carbon, pentru că nu cred că ar trebui să facem, dintr-o perspectivă a Parlamentului, uh, industrie cu micromanagement. Uh, fie că e în producția de la ciment până în beton, pentru clădiri, ca participanții în toate stadiile procesului de producție să ia uh, alegerile corecte, să facă alegerile corecte. Dacă nu putem uh, crește eficiența energetică a producției de oțel, haideți să oferim stimulente ca uh, producătorii să-și uh, înlocuiască pe parcurs tehnologia. Dar uh, studiul nostru a arătat că până acum ETS-ul nu a fost perceput ca uh, fiind un instrument eficient și eu cred că dacă dorim să ne asigurăm că continuăm pe o traiectorie bună, ar trebui uh, să îmbunătățim imaginea ETS-ului, ceea ce mă duce la o întrebare. Statele membre, cum se întâmplă în Marea Britanie, vin cu mecanisme de uh, susținere pentru că ei sus, simt că nu este de ajuns ETS-ul. Deci suntem uh, la risc, suntem într-o situație de risc în uh, Europa, pentru că dacă nu consolidăm ETS-ul, atunci statele membre vor duce, își vor face fiecare politica națională. Bine, s-a văzut în trecut ce s-a întâmplat cu noi, noile state membre care au uh, aderat în 2006. Uh, au crescut foarte mult uh, relațiile lor comerciale, Ultimii, ultimele două state membre, de asemenea, și cred că Europa beneficiază într o acțiune comună și uh, sigur se îmbunătățesc și investițiile, dar trebuie făcut toate, to- toate trebuie făcute la nivel armonizat. Și e important să ne ocupăm de politicile acestea energetice și ecologiste la nivel european. Și acum, în final, vreau să spun că aceste îngrijorări în legătură cu relocarea au fost uh, exprimate în, uh, începând cu 2008 uh, și s-au încercat soluții generoase. Deci eu nu cred că relocarea e o problemă dacă avem ținte foarte clare ne, sigur, ne confruntăm cu competiția internațională, ceea ce este sănătos. Pentru că altfel nu se pot îmbunătăți tehnologiile dacă nu avem concurență. Dar sigur că trebuie să susținem un mediu competitiv și în contextul european trebuie să avem planuri, dar să anunț un plan în Europa nu e la fel de credibil precum în China, deci trebuie să avem eforturi susținute în spatele unui plan și cred că ETS-ul este un instrument printre cele mai puternice pe care le avem în Europa și cred că dacă îl susținem putem uh, rezolva probleme legate de creșterea economică, dar și de lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumim, domnule Neuhoff, pentru prezentarea în ceea ce privește relocrarea carbonului și l-am văzut pe domnul Nicholson care abia aștepta să ia cuvântul când auzea cele spuse de dumneavoastră și așa că îi voi da acum cuvântul, cred că vom avea o discuție foarte interesantă după aceste intervenții. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Înainte de a face comentariile mele, vreau să spun că respect foarte mult analiza făcută de colegul meu și aspectele pe care le-a menționat, însă nu sunt de acord în legătură cu scara amenințării pentru competitivitatea industriei europene. Și am să vă explic de ce. Uh, producătorii de aluminii, de gaze industriale din Marea Britanie, de asemenea industria hârtiei, care sunt mari consumatori de energie și pe care le-am auzit în această dimineață. Toate acestea sunt expuse com concurenței internaționale, sunt la nivel internațional și aceasta atât la granițele UE cât și dincolo de acestea. Și amenințarea competitivă nu are de-a face doar cu concurența între industria europeană și cei uh, care mm, de la care importăm. Este vorba și de exporturi, pentru că și pentru exporturi trebuie să fim competitivi. Și dacă dorim să reducem impactul schimbărilor climatice prin măsuri fiscale sau de altă natură, trebuie să ținem cont și de acest lucru. Însă nu sunt de acord cu propunerea de a trece dincolo de 20% până în 2020, așa cum a fost propus în urmă cu câțiva ani. Din păcate, contextul internațional nu ne-a ajutat prea mult. Știm acum că economiile cele mai dezvoltate își vor supune economia lor unui sistem de comerț cu emisii în afara Europei într-o foarte mică măsură, deși optimismul era foarte mare în urma cu câțiva ani. De asemenea, economiile dezvoltate își vor propune obiective foarte clare de reducere a emisiilor, vorbim de 90-11% în China, există o, un obiectiv relativ, însă nu absolut. Și problema relocării um, emisiilor de carbon este o problemă și mai mare decât în trecut când s-a ajuns la acest acord. De asemenea, nu sunt de acord cu ceea ce spun unii politicieni europeni și anume că um, obiective mai ambițioase sunt mai la îndemâna noastră. Nu, din potrivă. Uh, decarbonizarea economiilor mici nu este mai ușoară decât cea a economiilor mari și e adevărat că economia europeană s-a redus într-o bună parte a Europei și aceasta a dus la consecințe foarte mari. Deci, dacă economia se reduce complet, atunci industria economică a, pentru decarbonizare va ajunge până la zero. Deci, a, situația nu este deloc la îndemâna noastră, ci din potrivă. Am văzut în urmă cu câteva clipe un grafic în care se compara cererea de carbon cu alocările pentru anumite sectoare într-o perioadă de recesiune economică. Și în multe sectoare, în Marea Britanie, în ceea ce privește producția oțelului, de exemplu, a scăzut cu 30-40% sau chiar și mai mult în anul anterior. Bineînțeles că emisiile de carbon au crescut și industria s-a prăbușit într-un fel cum nu se întâmplase până acum, cel puțin nu văzusem așa ceva în viața mea. Și nu vreau să justific aici alocările excesive, pentru că acestea sunt o adevărată problemă, dar acesta este realitatea și tocmai de aceea prețul carbonului este atât de scăzut la ora actuală. Este un adevărat eșec al pieței, pentru că nu reușim să obținem aceste obiective ale decarbonizării deși cu toții ne-am dorit să avem o mai mare eficiență energetică și emisii mai reduse. Și aceste industrii care sunt mari consumatoare sunt o parte a lanțului de aprovizionare pentru acele investiții în tehnologii care reduc consumul de carbon pe care le dorim prin uh, energie nucleară și așa mai departe. Deci întrebarea este dacă aceste materiale vor fi făcute în Europa sau vor fi importate din altă parte. Ceea ce ne îngrijorează pe noi nu este doar prețul alocărilor de emisii în cadrul ETS, ci și povara acumulativă a politicilor climatice, deci fiscalitatea, Sistemul ETS, atât costuri directe pentru producători, cât și cele indirecte, prin un preț mai mare la energie, care uh, afectează industriile mari consumatoare de energie. Deci, uh, indiferent că e vorba de gaze naturale, unde producerea de emisii de dioxid de carbon este foarte scăzută, această problemă a prețului la energie este foarte mare, așa cum s-a explicat mai departe, mai înainte, 100% uh, din uh, producătorii de energie pot intra în sistemul ETS. Și aceștia au probleme dacă trebuie să îndeplinească obiectivul de 20% reducere. Deci este adevărat că dacă n-am fi avut uh, o schemă de energie regenerabilă atât de costisitoare și o fiscalitate atât de mare, atunci industria probabil că ar fi putut absorbi o mai mare cantitate de emisii prin sistemul ETS, însă nu s-a întâmplat așa. Și câteodată ni se spune că această politică de a ajunge la obiective mai mari până în 2020, aceasta nu va fi fatală pentru, pentru industrie. Poate e adevărat Poate e adevărat că uh, un singur glonț nu-i de ajuns întotdeauna pentru a te omorâ. Însă dacă ai uh, dacă te ciuruiesc gloanțele, dacă ai această fiscalitate, sistemul ETS, eficiență energetică, eliminarea subvențiilor uh, statale și așa mai departe, toate acestea împreună reprezintă o adevărată povară pentru industrie. Deci trebuie să fim foarte atenți la argumentele pe care le prezentăm că un singur element din pachet nu ar fi fatal și de altfel problema benchmarking-ului n-a fost rezolvată, în orice caz nu pentru industria oțelului și nici pentru altele și există o mare îngrijorare în legătură cu felul în care aceasta se va face ajustat sau nu. Deci nu putem spune că problemele au fost rezolvate, nu. Problema compensarii pentru uh, industriile mari consumatoare n-a fost rezolvată, este o mare îngrijorare pentru industria aluminiului, după cum spuneam mai devreme și de asemenea pentru industria clorului și așa mai departe. Și problema protejării importurilor nu ne rezolvă problema exporturilor noastre. Costurile suplimentare de subvenționare a regenerabilor care nu sunt economice, de asemenea foarte mare și obiectivele pentru 2020 vor veni tocmai din această cauză, pentru că nu vom asigura regenerabilele. Și aici există o altă problemă cu combustibilii fosibili, fosili convenționali. S-ar putea ca în Marea Britanie să existe o creștere de 60-70% a prețurilor la electricitate până în 2020, tocmai din cauza acestor politici. Și aceasta, în primul rând, din cauza uh, unei utilizări neeficiente a energiilor regenerabile și din cauza faptului că n-am ținut cont de această creștere a prețului la uh, dioxid de carbon. Deci, de ce Europa impune aceste costuri care nu sunt necesare? Aici trebuie să găsim soluția. Am vorbit și despre problemele fiscale, dar nu vreau să um, intru aici în detalii. Aceasta nu va rezolva problema exportatorilor, după cum spuneam. Iar industria ar putea uh, suporta niște prețuri mai mari la emisiile de oxid de carbon dacă ar fi mai eficientă. Există și aceste subvenții statale care le-am menționat, dar sistemul de comerț cu emisii poate funcționa doar dacă permitem pieței să funcționeze bine și cred că, de fapt, aici s-au schimbat regulile de la început până acum și se spune că sistemul de alocări ar trebui schimbat. Cine se va impune pe, pe piață și va lua o decizie știind că mesajul va fi politic și va fi manipulat. Aceasta este periculos pentru piață, să nu dăm curs uh, forțelor pieții să funcționeze singure. Și cred că e păcat pentru că Europa a fost pionier în acest domeniu. Și în legătură cu relocarea emisiilor de carbon în încheiere, există un text în legătură cu, se spune aici, dacă există deja o astfel de relocare sau nu acesta ar putea fi rezultatul producției din Uniunea Europeană și, de asemenea, emisiile care există la nivelul consumatorilor. Și în Marea Britanie, ca aproape în toate statele membre, emisiile consumatorilor au crescut din anii 90 până acum nu au scăzut. Nu am făcut acel proces de decarbonizare, cum se cheamă. Nu, din potrivă, el a trecut de la industrie la consumatori. Deci dacă dorim într-adevăr să găsim o soluție bună la nivel global, trebuie să rezolvăm această problemă. Nu o putem evita. Deci trebuie să analizăm și ce se întâmplă cu consumul. Sunt de acord cu comisarul Oettinger care spune că dacă mergem dincolo de 20%, aceasta ar fi dăunător pentru relocarea de emisii de dioxid de carbon. Aceasta nu aduce la decarbonizare, ci la dezindustrializare și delocalizare, un lucru pe care l-am evitat, am dorit să-l evităm tot timpul. O încheiere foarte frumoasă. Nimeni nu își dorește o dezindustrializare în Europa. Însă e bine că ne-ați spus că există o paletă largă de măsuri care pot fi luate uh, la nivelul statelor membre. Dacă se ia o decizie la nivelul nostru în Bruxelles, atunci uh, se coordonează și situația din statele membre instrumentele pe care le are Uniunea Europeană. Sistemul ETS este a doua cea mai, a doua cea mai bună unealtă de care ne putem folosi. Cred că în raport trebuie să apară și următorul lucru. E nevoie de o coordonare mai bună. Acest grup de experți a avut niște prezentări foarte interesante și acum o întrebare din partea doamnei Lena Eck. În primul rând, vreau să le mulțumesc acelor funcționari și a membrilor care au organizat această audiere. E una dintre cele mai interesante pe care le-am auzit în Parlamentul European. Doresc să le mulțumesc și vorbitorilor care ne-au împărtășit niște informații foarte importante. observ că există mulți uh, membri ai secretariatului, ai partidelor politice, care au luat notițe, au fost foarte ocupați cu luatul de notițe în această dimineață și mă bucur să-i văd în Parlamentul European. Avem niște dosare foarte importante în lucru acum și vom încerca să ajungem la un compromis. De aceea această platformă de luare a deciziilor are un rol foarte constructiv. În ceea ce privește prețurile pentru între electricitate și eficiența energetică. Am monitorizat industria în Uniunea Europeană aproape în ultimii ani și pe mine mă uimește următorul lucru. În cazul acestei industrii care consumă foarte multă energie, există totdeauna un grup care folosește noile tehnologii, se folosește de posibilitatea de a își um, scădea din uh, Uh, utilizarea de energie pentru astfel încât să lucreze în beneficiul muncitorilor ai societății. Însă, pe de cealaltă parte, există un număr de companii care până acum au respins aceste posibilități și nu au investit în tehnologia de eficiență energetică. Pentru mine, aici e vorba de niște bani care sunt accesibili, care ajută la creșterea profiturilor. S-a discutat despre industria oțelului, unde se folosește foarte multă energie. Există niște diferențe foarte mari în Europa și niște diferențe foarte mari la nivel global. Noi suntem atenți și la concurență. Cred că e de acord toată lumea din această sală. Cred că vorbim de, niște, de o strategie pe piață, acea strategie care funcționează cel mai bine. Și de aceea sistemul de comercializare a cotelor de emisii este cel care arată ce poate să facă atunci când vorbim de asemenea instrumente. Însă, pentru că interpreții trebuie să părăsească sala la 12, nu voi spune mai multe. Vreau să le mulțumesc tuturor care au contribuit la audierea de astăzi. Știu că sunt mai multe persoane care urmăresc această audiere pe internet. Sper că vom putea avea disponibile uh, prezentările dumneavoastră astfel încât să le împărțim și cu colegii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, Matia, știu că trebuie să ne grăbim, încercăm să terminăm la timp, spune domnul Aicut, însă aici E o temă foarte importantă în ceea ce privește schimbările climatice. Aș dori să îi, spun domnului Neuhoff să răspundă la întrebarea domnului Nicholson în ceea ce privește povara cumulativă. A fost unul din principalele argumente pe care ne-au fost prezentate. Însă, pe de altă parte, aș dori să ne spună domnul Nicholson care sunt avantajele cumulative pe care le-a avut industria, pentru că permisele gratuite din primul și al doilea stadiu arată că s-au înregistrat niște profituri, nu ați menționat acest aspect. Iar apoi există permise gratuite pentru industria care folosește foarte multă energie și vor exista și regulamente statale în ceea ce privește pachetul uh, privind eficiența energetică. Funcționarii din comisie lucrează la aceste regulamente privind ajutorul uh, statal, astfel încât și această ramură a industriei să fie ajutată. Povara acumulativă a spus că este ca o pușcă de vânătoare. Pe mine mă interesează foarte mult această dezbatere și aș dori să ajungem la un compromis. Dar dacă pe de-o parte spuneți pur și simplu așa stau lucrurile și pe de altă parte spuneți că ne folosim de o pușcă de vânătoare, eu nu cred că așa trebuie să abordăm situația. De aceea aș dori să comentați și despre avantajele cumulative, pentru că și acestea există și e păcat că nu le-ați menționat. Sind keine weiteren Fragesteller da, dann würde ich... Nu mai dorește nimeni să pună nicio întrebare și atunci îi rog pe cei doi vorbitori să ne răspundă la întrebări. I, I guess um, the, the reason I didn't mention... Mulțumesc. Modul pentru, motivul pentru care n-am, n-am utilizat avantajele cumulative e că acestea nu sunt foarte clare pentru industrie. E, e adevărat, a fost, uh, au existat profituri potențiale Uh, mai ales în sectorul producției de energie. În prima fază a ETS uh, am fost, uh, um, am mai exprimat critici pentru că au fost multe probleme, dar sigur că alocările gratuite au fost acordate. E un nonsens. To- toată lumea știa că sectorul energetic putea transmite costurile consumatorilor și profiturile pentru uh, uh, acest uh, sector sau s-ar fi fost tradus uh, sau tradus prin pierderi pentru consumatori. Ideea ca uh, producătorii de electricitate sau bunuri fabricate cu mari emisii de carbon uh, să primească profituri este un nonsens și nu doresc să o apăr, dar dacă oferi alocări pe o perioadă de timp și producția intră în recesiune, atunci e clar că da, dacă asta e metoda utilizată, atunci nu vor exista uh, alocări suplimentare. În schimb, dacă economia ar fi crescut, decât s-ar fi anticipat uh, în așa fază, companiile ar fi fost uh, lăsate deoparte. Acesta este un risc în afaceri. Work is going on with the Commission and so on to uh, another. Bun, acum ați, ați menționat și implicarea stat, statului în susținerea uh, industriei producătoare de energie, dar vine foarte târziu. Cum credeți că este când uh, companiile din Europa încerc să atrag, încearcă să atragă investiții din Europa sau din altă parte a lumii când uh, ai această sabie a lui Damocles al riscului deasupra capului. Uh, e vorba doar de o perioadă de câțiva ani. Există o situație de incertitudine când nu se pot atrage investiții. De ce investițiile se îndreaptă în altă parte? nu pentru că uh, există certitudine, ci tocmai pentru că este această situație de incertitudine, dacă vom fi sau nu competitivi pe viitor. Și trebuie să ne ocupăm de această problemă. Nu putem continua să așteptăm. Uh, pentru că dacă continuăm cu perioada asta de incertitudine, înseamnă că vom da faliment. Sigur, aș dori să vorbesc mai mult de uh, avantajele astea cumulative, dar uh, sunt foarte mici din punctul de vedere al industriei, trebuie să spun. Uh, fully agree with uncertainty. Da, sunt de acord și eu cu... Uh, fără certitudine nu vom avea investiții. Și dacă nu avem un cadru robust, uh, cu care să fie toată lumea de acord, atunci menținem incertitudinea, dar nu aș fi de acord cu uh, declarația că ținte mai clare, mai stricte, înseamnă că se înrăutățește situația unora. Eu cred că toată lumea are de beneficiat în ce privește povara acumulativă, acum, a spune că eu nu văd lucrurile așa. Pentru că ă, toate programele astea de susținere au excepții pentru uh, o serie de sectoare industriale. Am exemple din Germania, pentru, uh, în cazul uh, sectoarelor care produc, care sunt, produc energie și sectoarelor care utilizează multă energie. Apoi, sigur că și industria trebuie implicată mai mult. Studiul nostru a arătat că perioada de uh, beneficii, de recuperare a investițiilor anticipată uh, a fost de patru ani pentru industria europeană. E bine pentru o companie care să-și riscurile, dar uh, din perspectiva europeană nu cred că e bine. și astea sugerați să vedem ce se întâmplă și cu importurile, eh, ce se întâmplă cu relocările. Ei bine, în Europa, dacă nu ai un mediu uh, uh, inovator, sigur că va scădea produc- producția și va trebui să apelăm din ce în ce mai mult la uh, importuri. E vorba de faptul că nu acordăm uh, stimulente. Uh, deci nu trebuie să ne subminăm instrumentele de care deja dispunem pentru a încuraja uh, uh, investițiile și inovarea și claritatea. Și asta mă duce la uh, viziunea asta generală. De ce avem nevoie de ETS? M-ați întrebat dacă avem nevoie sau putem apela la programele naționale. Studiul ne-a arătat și companiile ne-au spus că ei vreau să aibă un plan de viitor, să vadă unde încotro se îndreaptă lucrurile, trebuie să aibă uh, o, o traiectorie credibilă. ETS este un mecanism bun pentru uh, așa ceva. Uh, nu e soluția totală, dar e o parte a soluției. Noi am vorbit cu multe companii și uh, ele se gândesc la scară europeană, ele gândesc la scară europeană și dacă există de, uh, această nevoie de investiții, sigur că nu putem să apelăm doar la programe naționale. Sigur, uh, am putea face acest lucru într-o țară cum e Germania, dar nu știu dacă se poate aplica acest lucru la toate țările din Europa. Mulțumesc. Am o ultimă întrebare, mai avem o întrebare. Comisia Europeană, din partea Comisiei Europene, vă rog, cât mai scurt posibil. Vă mulțumesc, Stefan von de la Comisia Europeană. Am o întrebare scurtă pentru domnul Nicholson. În ceea ce privește perspectiva industriei, în ceea ce privește energia. Când Comisia a venit cu aceste idei, a spus că e important ca lucrurile să se întâmple înainte de anul 2013 pentru a nu exista un nivel de nesiguranță, incertitudine. Apoi am mai spus că trebuie să vină de pe partea licitanților acestor permise licitatorilor permiselor. Am spus că s-ar putea să existe și un uh, efect asupra prețului carbonului. Pentru acele industrii care folosesc foarte multă energie ar putea însemna permise gratuite după anul 2013, vor avea nevoie de un număr tot mai mare și și ce rămâne din faza a doua va cunoaște o creștere a valorii. Nu știu dacă aveți un răspuns la această întrebare question. The idea that industry should be pleased. Mă uimește această întrebare. Partea pentru care va, vor trebui să plătească va fi una foarte mare. Nu cred că există o abordare care va duce la o descreștere și mai mare a credibilității pe piață. Va exista o manipulare graduală a prețurilor în această fază și despre asta vorbim critica care există la uh, la adresa sistemului ETS e tocmai aceasta, că nu ne dă prețul de care era nevoie. Însă nu așa s-a făcut acest sistem, care, care se ducă la un preț care să fie acceptabil pentru o tehnologie sau alta. Nu. Vorbim aici de un nivel acceptabil al emisiilor. Și probabil că prețul acesta este mai mic decât le-ar plăcea unora din rândul industriei. Nu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 această situație. Cred că felul în care vine această propunere e unul care are efecte negative. Unii dintre noi am promovat ideea de comercializare a cotelor de emisii la nivel internațional. E ceva ce și alte blocuri economice ar putea să adopte. Nu cred că Europa s-a gândit destul care sunt daunele asupra sistemului dacă există asemenea încercări de manipulare a prețurilor. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich glaube, wir... Am ajuns la final. Cred că am avut astăzi o discuție foarte interesantă și așa cum a observat și doamna Lena Eck, discuția a fost una foarte extinsă. Discuția nu s-a axat dacă rămânem la obiectivul de 20% sau trecem la cel de 30%, dacă avem mijloacele, nu, discuția nu e atât de ușoară, are mult mai multe substraturi. Pentru că avem o industrie diversificată pe mai multe straturi în Europa și trebuie să ne dăm uh, tot concursul astfel încât să avansăm în ceea ce privește schimbările climatice. Noi, cei care suntem aleși în această instituție, avem obligația de a ne asigura că vor exista pe viitor noi locuri de muncă, să asigurăm bunăstarea în viitor și mai avem și o responsabilitate pentru întreaga planetă, pentru, nu pentru întreaga planetă, ci pentru Europa. Însă emisiile noastre din Europa ne aduc nouă o mult mai mare responsabilitate. Provocările vor fi unele foarte mari în următoarele săptămâni, luni, această audiere ITRE am ales-o în acest moment, astfel încât să avem posibilitatea să ne folosim de informațiile pe care le-am primit azi în amendamentele pe care le vom depune. Le mulțumesc colegilor care au fost astăzi aici, vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor vorbitorilor care v-ați aflat astăzi aici și mă bucur că într-un timp scurt uh, ne-ați spus ce trebuie să facem, ce trebuie să facem noi, ce trebuie să facă experții. Adevărul e întotdeauna la mijloc. Țin acum să le mulțumesc și interpreților, celor din partea secretariatului. Știu uh, câtă muncă se ascunde în spatele organizării unor asemenea audieri. Sper că totul a meritat. Le mulțumesc tuturor care au venit astăzi aici, dar le mulțumesc și celor care ne-au urmărit astăzi pe internet. Sunt foarte mulți oameni care urmăresc evenimentele acestea pe internet că și vor să facă parte din ceea ce se întâmplă la Parlamentul European. Ei nu trebuie să călătorească și mulțumite interpretării au această ocazie. Eu sunt raport din umbră, raportor este colegul meu Bas Aicur. Împreună vom analiza ce s-a discutat astăzi și vom ajunge la o concluzie. Raportul pe care îl vom adopta în uh, luna iunie va avea o valoare și mai mare cu cât majoritatea va fi mai, mai bine reprezentată. Ne dorim să trimitem un semnal puternic din partea Parlamentului European. Cu toții trebuie să ne punem în mișcare și să facem eforturile despre care e nevoie. Încă o dată, vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc tuturor celor care s-au aflat astăzi aici.